Uh, Stimați colegi, haideți să începem ședința. Avem o oră și 20 de minute pentru, această, pentru acest atelier. Este un atelier foarte important pentru noi în contextul Brexitului. Însă înainte să trecem la atelier, la audiere, președintele Parlamentului European mi-a spus să vă informez că săptămâna viitoare va avea loc un summit al șefilor de stat și de guvern din, Uniunea, din uh, Europa și Africa în Abidjan, Costa de Fildeș. Aceste summituri au loc odată la trei ani și reprezintă o oportunitate unică pentru a ne consolida parteneriatul cu țările africane. Nu cred că mai trebuie să vă dau detalii pe această temă, dar aș dori să vă informez că uh, conferința președinților la propunerea domnule președinte Tajani, a hotărât să declare această săptămână, săptămâna africană la Parlamentul European, iar mâine va avea loc o conferință la nivel înalt aici la Parlament. Se va discuta despre democrație, bună guvernanță, drepturile omului, printre altele. Această conferință la nivel înalt ar putea furniza input important și pentru summitul și pre-summitul parlamentar de săptămâna viitoare. Comisiile parlamentare au uh, fost rugate de asemenea să discute despre chestiuni africane. Noi la AFCO nu avem legătură foarte mare cu Africa, însă membrii noștri au uh, participat la evenimentele Parlamentului European care vizează Africa. Sperăm că aceste eforturi se vor intensifica pe viitor. AFCO este perfect disponibilă să coopereze cu colegii din Africa, acolo unde se poate. Noi considerăm că trebuie să putem coopera la consolidarea democrațiilor. Este un uh, deziderat meritos în orice circunstanță. Era și vorba de a organiza o delegație ad hoc către Africa de Sud ca să studiem guvernanța multinivel de acolo. Acolo este unul dintre puținele locuri din lume, unele puținele țări din lume unde există un echivalent al listelor transnaționale pentru alegeri. Mulțumesc pentru atenție și acum haideți să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, este vorba de un atelier cu privire la Brexit și problema jurisdicției acordului de retragere și a acordului privind viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Avem două documente cerute de către Departamentul de Politici pentru Drepturile Omului și Chestiuni Constituționale. Alături de noi se află domnul profesor Antonio Francisco Fernandez Tomas, care a scris un studiu cu privire la soluționarea litigiilor care provin din retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Apoi, alături de noi se mai află și domnul profesor Steve Pierce, care ne va vorbi despre jurisdicția la momentul și după retragerea Regatului Unit. Perspectiva din uh, Ordinea Constituțională Britanică. Nu am să mă mai întind cu vorba. Sunt niște tema, teme foarte interesante, dar însă avem foarte puțin timp la dispoziție pentru prezentare și discuții. Am înțeles că mai întâi va lua cuvântul domnul profesor Francisco Fernandez Tomas, după care îi vom da cuvântul domnului profesor Steve Pierce. Domnule Fernandez Tomas, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte stimați europarlamentari, pentru mine este o mare onoare să fiu prezent aici ca să vă vorbesc despre raportul meu. Este a doua oară când uh, sunt prezent aici anul acesta. Am să vă prezint pe scurt raportul meu și am să pornesc de la câteva principii preliminare. În primul rând, după cum știți, se prevede ca retragerea Regatului să aibă loc prin două acorduri diferite, acordul de retragere și acordul privind viitoarele relații. Voi vorbi separat despre fiecare dintre acestea. Vreau să fac o clarificare cu privire la termenii utilizați. Astăzi, cu siguranță, vă așteptați la un raport cu privire la jurisdicție. Însă avem aici un uh, raport cu privire la soluționarea litigilor. O jurisdicție este mediul cel mai sigur pentru a soluționa un litigiu, însă nu întotdeauna este posibil să avem o jurisdicție pe plan internațional. De aceea, raportul meu este mai larg. Ne referim la jurisdicții și la alte metode de a soluționa litigiile, de exemplu arbitrajul. În treilea rând, din punct de vedere metodologic, am hotărât să folosesc o metodologie diferită de acele instituțiilor. Înainte să mă refer la primul acord, din punct de vedere cronologic, cel al retragerii, am hotărât să mă refer mai întâi la acordul privind viitorul relațiilor. Am făcut acest lucru în așa fel încât să putem coborâ de la un nivel mai general la un nivel mai particular. În momentul în care se retrage Uniunea Europeană, Regatul Unit va deveni un stat terț în relația sa cu UE. Relațiile lor cu noi, ca regulă generală, vor fi reglementate de către dreptul public internațional. Excepția o reprezintă acele domenii care fac obiectul unei perioade tranzitorii și care sunt menționate în acordul de retragere. În mod excepțional, în aceste domenii se va aplica în continuare dreptul european însă doar pe perioada tranzitorie. Cu toate că am avut o metodologie diferită, concluziile mele cu privire la jurisdicție coincid cu cele ale instituțiilor. În al patrulea rând, nu trebuie să pierdem din vedere asimetria. Este o problemă generală în acordurile internaționale ale Uniunii Europene. Asimetria afectează și aceste două acorduri prevăzute a fi încheiate cu Regatul Unit. Chestiunile acestea, așadar, sunt următoarele. Acordurile internaționale semnate în Uniunea Europeană cu statele terțe nu consideră că jurisdicția Curții de la Luxemburg se extinde în afara Uniunii, în afara Uniunii Europene. Pe de altă parte, în un interiorul Uniunii, aceste acorduri reprezintă partea dreptului european și Tribunalul din Luxemburg are jurisdicție de plină. După ce am făcut toate aceste clarificări, aș dori să vă prezint pe scurt raportul. În primul rând, acordul cu privire la viitorul relațiilor, deci al doilea acord, va fi un acord internațional ca oricare altul încheiat de UE cu un stat terț. Prin urmare, va trebui să se folosească instrumentele obișnuite. Aici nu e, este inclusă jurisdicția niciunui tribunal. Sunt incluse mijloace mai flexibile de soluționare, de exemplu arbitrajul. Ceva asemănător s-ar petrece în uh, perioada finală de tranziție. Astfel, trebuie să se mențină jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la diferențele care pot uh, surveni din aplicarea acordului de retragere pe perioada de tranziție. În al doilea rând, aș dori să spun că cel mai important lucru este să știm dacă se va aplica sau nu dreptul Uniunii Europene în Regatul Unit chiar și după retragerea acestuia din UE. Dacă în acordul de retragere se hotărăște aplicarea dreptului Uniunii, în mod necesar, acest lucru înseamnă că tribunalul de la Luxemburg va avea jurisdicție în Regatul Unit. Și atunci există două posibilități. Prima posibilitate ar fi următoarea. Dacă acordul de retragere include o perioadă de tranziție, în acest caz, jurisdicția este a, tribunal, a Curții de Justiție. Care este motivul? nu se poate separa dreptul Uniunii Europene de mecanismele de garanție inerente acestui drept. După cum am spus de mai, după cum am spus de mai multe ori uh, curtea, în jurisprudența sa, Tribunalul din Luxemburg are exclusivitatea autonomiei, interpretării și uh, așa mai departe a dreptului Uniunii. O altă posibilitate ar fi următoarea. Dacă acordul de retragere nu include niciun fel de perioadă de tranziție, însă în ciuda acestui lucru va fi necesară interpretarea anumitor dispoziții, prevederi din dreptul Uniunii, atunci situația va fi altfel. De exemplu, dacă trebuie interpretate angajamentele de plată ale Regatului Unit, competența și în acest caz ar uh, reveni Curții de Justiție. Acestea fiind spuse, am să mă refer la acordul privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit. Aici, în primul rând, chiar și în uh, rândul acordurilor încheiate între UE și țări terțe, se disting două categorii. De exemplu, acordul cu Singapore, acordul cu Canada, acordurile cu Moldova sau Ucraina, în aceste cazuri, mecanismele de soluționare a litigilor sunt flexibile și se bazate pe negociere, mediere și arbitraj. Acordul nu are un efect direct. Comitetul Conjun Comun Interstatal are anumite competențe și dacă nu reușește să uh, Uh, soluționeze anumite litigii, acestea sunt uh, transmise unui uh, comitet de arbitraj. În anumite cazuri, de exemplu Singapore și Canada, există o procedură specifică pentru soluționarea litigiilor între investitori și state. Și acolo există o procedură directă de arbitraj. Capitolul 8, secțiunea F din acordul cu Canada a fost, pusă sub, a fost pus sub semnul întrebării de către guvernul belgian în momentul în care s-a semnat acordul CETA. E vorba de o, un conflict cu articolul 228.12. Aici este vorba despre accesul la o jurisdicție ordinară și disponibilitatea unui judecător imparțial. În al doilea rând, aș dori să spun că această flexibilitate nu există dacă acordul cu statul terț, și aici e vorba mai ales de țări apropiate Uniunii, creează așadar o structură de integrare cu statele terțe și în aceste structuri de integrare conține anumite mecanisme de uh, soluționare a litigilor. Acest lucru se întâmplă în uh, spațiul economic european, care, în care intră Liechtenstein, Norvegia și Islanda. Aici există o jurisdicție a unui tribunal care poate să își exercite sarcinile cu garanții pentru cetățeni și operatorii de pe piață. De deci ce nu există flexibilitate în acest al doilea caz? E nevoie să se aplice reguli identice în două contexte diferite, în Uniune și în spațiul economic european. Regulile acestea identice, dar aplicate în două contexte mm, uh, diferite, trebuie să fie interpretate la fel. Și atunci doar Curtea de la Luxemburg poate fi cea care să acorde, să ofere această interpretare uniformă. Ar fi o excepție conform articolului 277 din TFUE, dacă un stat terț ar, cere, ar face cerere de uh, la adresa Curții de Justiție din uh, Luxemburg. Protocolul 34 cu privire la, din anexa la, cu privire la SEE, în coroborare cu acordul privind spațiul comun europe, aerian comun european și acordul de asociere cu Ucraina și Moldova sunt exemple în care un organism jurisdicțional din afara Uniunii Europene poate solicita o interpretare în partea Curții de Justiție Europene. Și aici obiectivul este același, să se ofere o interpretare identică a unor reguli care se aplică în contexte diferite. Aici avem așadar trei excepții și deci există loc pentru o a patra excepție în cazul acordului de retragere a Iragatului Unit. Dar condiția este să existe o perioadă de tranziție în care se aplică dreptul european. Iată, deci, care este logica din perspectiva acordurilor încheiate de UE cu state terțe. jurisdicția trebuie să fie a Curții de Justiție în momentul în care e nevoie să se interpreteze o regulă identică aplicată în două contexte diferite. Și acum am să închei intervenția mea în care voi vorbi despre acordul um, de retragere. Potrivit ultimelor puncte din rezumat, aș vrea să mă concentrez pe perioada de tranziție și pe rolul pe care poate să-l joace uh, Parlamentul European. În primul rând, ne așteptăm să existe o perioadă de tranziție. La ce va folosi ea? Va folosi ca să prelungim durata aplicabilității a unei părți din dreptul comunitar, cele patru libertăți, statutul cetățeniei în Regatul Unit, inclusiv după retragerea sa. Și ce implică acest lucru? Trei lucruri. În primul rând, să se mențină efectul direct a întietății acestor reguli față de uh, ceea ce scrie în acordul de retragere pentru că trebuie să fie uh, uh, respectate garanțiile pe care dreptul comunitar le uh, presupune pentru cetățenii europeni. În al doilea rând, implică conservarea uh, jurisdicției ultime pentru Curtea de la Luxemburg așa cum se va conserva uh, rela, cooperarea și se vor conserva relațiile între Tribunalul din Luxemburg și Regatul Unit. De ce? Ca să continue acest mecanism al mecanism de cerere preliminară. În al treilea rând, se va păstra uh, aplicabilitatea regulilor cu privire la tragerea la răspunderea statului în cazul în care nu aplică bine dreptul comunitar. Și există un precedent, este vorba despre regula Francovici. Ca să spun doar în câteva cuvinte, cel mai convenabil pentru Uniunea și cetățenii săi ar fi să se păstreze jurisdicția Tribunalului de la Luxemburg, precum și relația de cooperare între tribunalele interne, Delegatul Unit și Tribunalul de la Luxemburg, până la sfârșitul perioadei de tranziție. Cum am putea să consolidăm um, această ipoteză? Eu cred că, deși este discutabil, am putea să consolidăm poziția UE în timpul acestor negocieri dacă Parlamentul European ar cere curții un aviz pentru a interpreta articolul um, 218.11. În ce ar consta această cerere? Parlamentul ar putea să adopte această inițiativă pentru a apăra interesele cetățenilor înainte să o facă Belgia, de exemplu, sau vreun alt stat membru. Din punct de vedere politic, mi se pare mai corect să fie deputații cei care apără drepturile cetățenilor europeni. E mai uh, uh, corect decât să fie statele membre. Pe de altă parte, Parlamentul European nu are nici nevoie de un acord cu alte instituții, nici nu trebuie să aștepte să existe un text definitiv al acordului de retragere. Tribunalul cu informațiile existente are suficiente date pentru a lua o hotărâre. Acest lucru a spus uh, Curtea în raportul 1-09 din 2011 uh, în cauza privind uh, Tribunalul pentru Brevete. Dumneavoastră mă veți întreba când poate Parlamentul European să solicite acest aviz al Curții, pentru că în jurisprudența Curții nu se spune când uh, se poate face asemenea cerere. Uh, în plus, ar trebui să ținem cont de un alt lucru. În momentul în care este examinată compatibilitatea uh, acordului de retragere cu tratatele constitutive și inclusiv cu Cartea Drepturilor Fundamentale, Tribunalul, în avizul său 2 bară 13, în ce privește um, posibilă aderare a UE la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a deschis o ușiță, a făcut o inovare în ce privește jurisprudența, pentru că a hotărât că el are um, posibilitatea de a statua nu doar asupra conținutului unui acord, ci și asupra ceea ce ar trebui să se găsească în acest acord. De aceea spuneam că este o inovare și deci capacitatea curții este foarte extinsă. În termeni practici, ce înseamnă acest lucru? Indiferent de conținutul cererii uh, pe care o va trimite Parlamentul Tribunalului, Tribunalul va aplica propria sa jurisprudență și se va întreba dacă drepturile cetățenilor sunt protejate în acordul de retragere. Cu acest avantaj există și un inconvenient. Dacă cerem părerea tribunalului, înseamnă că tribunalul va fixa niște linii roșii foarte stricte și aceste linii roșii s-ar putea să nu fie acceptabile de Regatul Unit, deci ar putea să ducă la eșecul acordului de retragere. Totuși, nu este singurul risc care există pe plan politic. Există și contraponderea altor um, greutăți politice. Pentru a evita să menținem jurisdicția um, Tribunalului de la Luxemburg, am um, semnat un acord care oferă mai multe drepturi și mai multe um, avantaje atunci s-ar putea să uh, creăm un precedent periculos și atunci și alte state să ceară să se retragă din Uniunea Europeană, pentru că vor vedea că nu au mare lucru de pierdut și să știți că în acest caz un acord de retragere, având în vedere și dificultățile cu situația Irlandei, ar dura 25 de ani pentru a fi semnat și nu 2, așa cum se spune acum. Sper să vă fie util uh, aceste reflexii ale mele. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you uh, very much. Mulțumim frumos! Acum trecem imediat la următorul nostru invitat, domnul Steve Pierce, domnul profesor Steve Pierce. Cu microfon vă rugăm frumos. A, vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc pentru invitație, pentru a discuta despre acest punct deosebit de uh, important. Eu aș vrea să încep prin a vorbi despre poziția Guvernului uh, Regatului Unit, deși nu vorbesc aici în numele Guvernului, și de asemenea, aș vrea să vă spun care este uh, poziția uh, din punct de vedere juridic în Regatul Unit și de ce guvernul a adoptat poziția pe care a adoptat-o vis-a-vis de jurisdicția Curții de la Luxemburg. Din perspectiva dreptului public internațional și din perspectiva dreptului constituțional uh, um, britanic, trebuie să spun câteva lucruri. Uh, Regatul Unit este un stat dual, deci uh, um, tratatele internaționale nu au niciun fel de efect asupra ordinii interne din Regatul Unit atâta timp cât nu uh, au fost transpuse în legislația națională prin, uh, um, uh, în form, sub diferite formate, de exemplu poate să fie un act legislativ, poate să fie un act al Parlamentului, uh, sau pot să existe instrumente statutare, cum echivalente a unor decrete, de exemplu, sau echivalentul uh, actelor delegate din sistemul juridic comunitar. Acesta este punctul de plecare și are o legătură cu suveranitatea Parlamentului și cu uh, ordinea uh, jurisdicțională din Constituție. Curțile nu sunt deasupra Parlamentului, ceea ce este deosebire de alte state, uh, unde Constituția Uh, permite uh, curților să fie deasupra Parlamentului și pot să declare, de exemplu, niște acte ale Parlamentului ca fiind neconstituționale. Uneori acest rol este îndeplinit de Curtea Constituțională, însă în Regatul Unit această posibilitate nu există cu unele excepții. Dacă, de exemplu, acest lucru este cerut de uh, legislația comunitară, atâta timp cât Regatul Unit este membră a Uniunii Europene. Deci, vedeți, aceasta este diferența cu tratatele internaționale. Tratatele internaționale semnate de Regatul Unit nu au niciun efect asupra ordinii interne dacă nu există un act al Parlamentului care le-a transpus legislația națională. Și actele Parlamentului, chiar dacă intră în conflict cu dreptul internațional, nu pot să fie răsunate de vreo instanță. Deci orice altă țară, inclusiv din UE, care semnează un tratat cu Regatul Unit, trebuie să uh, aibă încredere, să aibă încredere în faptul că Regatul Unit, printr-un act al Parlamentului sau prin alte căi, își va îndeplini angajamentele internaționale și nu va menține un act parlamentar care să fie în conflict cu obligațiile sale internaționale. Ca membră ca a Uniunii Europene, poziția este diferită cu privire la dreptul Uniunii Europene. Uh, curțile din uh, Regatul Unit au ajuns un compromis, însă principiul întietății dreptului comunitar și principiile jurisdicționale din Constituția Britanică. Compromisul acesta consta în faptul că tribunalele naționale pot să revoce un act parlamentar uh, în virtutea dreptului comunitar dar puterea lor de a face acest lucru se baza totuși pe un act al Parlamentului Britanic. Deci ei, de fapt, puneau în aplicare legislație britanică. Și era o derogare de la uh, uh suveranitatea Parlamentului. Parlamentul a dat putere, a dat autoritate curților să poată să înlăture un act parlamentar. Însă, instanțele britanice au spus că chiar dacă Regatul Unit este uh, stat membru UE, Parlamentul are dreptul la un recurs față de o hotărâre a unei curse din britanice. Dacă Parlamentul dorea să facă acest recurs, avea dreptul să o facă, ar trebui să o facă. De asemenea, au existat și alte hotărâri judecătorești a Curții Supreme Uh, în ultimii ani care au arătat că principiile din Constituția uh, britanică definesc uh, suveranitatea Parlamentului European și acestea nu pot să fie trecute cu vederea numele dreptului Uniunii Europene. Deci v-am spus, spre deosebire de alte tribunale, instanțe și curi supreme din UE, în Regatul Unit nu există această uh, ierarhizare și subordonare a, actelor legislative uh, față de o instanță supremă. Și acest lucru este uh, acceptat, dar v-am spus uh, nu există numai cazul britanic, există situații similare în Danemarca sau în Germania. Ei au propria lor versiune a supremației dreptului european ca să se împace cu Constituțiile naționale. Dar totuși, uh, întotdeauna există un conflict potențial între cele două. Ce se întâmplă după Brexit? Intenția guvernului britanic este să revină la poziția tradițională în întregime, în care tratatele internaționale și ordinea publică internațională va avea efecte asupra ordinii juridice interne în funcție de ce hotărăsc părțile din respectivele tratate. Regatul Unit uh, poate să accepte o soluționare a litigiilor, um, așa cum se întâmplă în tratatele internaționale și um, antevorbitorul a dat uh, numeroase exemple de mecanisme de soluționare a litigiilor din tratatele semnate de Regatul Unit cu multe state terțe. Dar acest dualism presupune că vor exista hotărâri de uh, luate la nivel internațional pentru a soluționa litigiile, dar aceste hotărâri luate de instanțe de arbitraj internaționale nu vor avea niciun fel de consecință uh, legală sau juridică pentru instanțele naționale. și nu va mai exista această excepție datorată nevoii de a aplica dreptul comunitar. Această excepție va dispare cu totul. Regatul Unit nu poate să accepte o jurisdicție directă a curții de la Luxemburg în Regatul Unit după Brexit. Pentru că asta înseamnă că această curte va avea jurisdicție asupra ordinii juridice din Regatul Unit și niciun fel de stat nu ar accepta acest lucru. Sau, mă rog, multe state nu ar accepta așa ceva. Iar în ce privește jurisprudența CEJ cu privire la aplicarea tratatelor internaționale, uh, acest lucru nu este acceptat. Nu se acceptă ca organe create de acorduri internaționale să poată să dicteze uh, Uniunea Europene propriul sa atitudine sau propriul său comportament. Deci, tratatele internaționale nu pot să aibă uh, vreo consecință asupra ordinii interne din UE, nu un efect direct. Și de ce Regatul Unit ar avea o poziție diferită față de ceea ce uh, este consfințit chiar de jurisprudența CEJ? Cum se va reflecta poziția Regatului Unit în primul rând, se va adopta o lege, un proiect de lege care este deja um, supus atenției Parlamentului, ar trebui să aibă în curând un vot în Casa Comunelor și apoi să ajungă uh, în, um, cealaltă cameră a Parlamentului. Nu se știe încă uh, care va fi uh, deznodământul, pentru că încă există divergențe de opinii cu privire la acest proiect uh, legislativ. Deci, în ce privește propunerea concretă a guvernului, este să se semneze acest acord de retragere, dar nu știm ce va conține acest acord de retragere sau cum se va uh, soluționa chestiunea jurisdicției sau a efectului dreptului comunitar uh, asupra ordinii interne din uh, Regatul Unit. Avem oricum acest proiect de lege cu privire la retragere și cum se împacă el cu dreptul comunitar. Vom păstra dreptul comunitar uh, adoptat până în, dat, în ziua ieșirii, care s-ar putea să nu fie unul și același lucru cu ziua Brexitului, rămâne de hotărât dacă va fi una și aceeași dată. Deci tot uh, dreptul comunitar care obligă Regatul Unii și care a fost adoptat uh, um, înainte de ziua ieșirii va rămâne valabil și se va aplica și Regatul Unit va trebui să continue să-și respecte angajamentele, deci inclusiv jurisdicția CEJ asupra celor acte legislative. Dar după aceea, uh, Curtea Supremă sau Executivul sau Parlamentul vor avea dreptul să schimbe legile. Curtea Supremă nu va mai trebui să uh, respecte jurisprudența CEJ și jurisprudența precedentă poate să fie afectată de deciziile Parlamentului, Executivului sau uh, Curții Supreme. Și s-ar putea întâmpla acest lucru și cu guvernele din uh, uh Scoția, Țara Galilor sau uh, Irlanda de Nord. Și aceste, ar, uh, aceste entități ar putea să modifice uh, jurisprudența precedentă. Aceasta este diferența. Din momentul în care Regatul Unit nu va mai fi membra Uniunii Europene, pentru că în caz contrar uh, nu s-ar putea accepta ca uh, Curtea Supremă din Regatul Unit să modifice jurisprudența CEJ. V-am spus, punctul de plecare este că dreptul comunitar va putea să fie modificat de instanțele sau instituțiile politice din Regatul Unit. Proiectul de lege privind retragerea stipulează că, că tribunalele uh, din uh, Regatul Unit pot să continue să folosească jurisprudența acest dacă consideră că e adecvat să o facă, dar va fi opțional și nu obligatoriu. Ceea ce uh, confirmă flexibilitatea de care curțile în mod obișnuit uh, au parte în Regatul Unit. Pentru că ei întotdeauna au putut să țină cont de jurisprudență din uh, alte țări, de exemplu, țin cont de jurisprudența din uh, SUA sau din Canada sau chiar din Noua Zeelandă în ce privește uh, mm, dreptul cutumier și s-a putut întâmpla așa și cu um, jurisprudență din alte state UE sau de chestiuni legate de drepturile omului. Evident că um, pot să țină cont și de avizele Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci întotdeauna a existat această flexibilitate. Acum uh, va fi uh, o, o posibilitate oferită uh, instanțelor din Regatul Unit. Aceasta este poziția Regatului Unit. With... Dați-mi voie să o compar cu poziția Uniunii Europene și prin poziția Uniunii Europene vă spun ce a spus Curtea de Justiție, ce a cerut Curtea de Justiție în jurisprudența ei. Dacă mă uit la hotărârea 192 a curții și la hotărârea privind spațiul aerian comun european, înțeleg că nu există nicio obligație de a extinde jurisdicția Curții Europene la un stat care nu este membru al Uniunii Europene. Nimic din aceste hotărâri sau din hotărârile uh, Tribunalului de Brevete care să ceară statelor terțe să respecte hotărârile Curții de Justiție. Pe de altă parte, Curtea, în mod sistematic, vrea să păstreze autoritatea ordinii de drept din Uniunea Europeană, și anume la nivelul statelor membre și relația lor cu Uniunea Europeană ca o instituție. de unde și obiecții constante sau interpretarea proiectelor de tratate internaționale care au fost puse atenției, dar și am citit aceste hotărâri de, de multe ori, n-am găsit nimic care să ceară unui stat terț să respecte jurisdicția Curții de Justiție. Ce a spus Curtea a fost că nu e nici o problemă să se dea această opțiune statelor terțe opțiunea de a accepta jurisdicția atâta timp cât statele terțe, dacă acceptă această opțiune, decid și acceptă obligativitatea hotărârilor curții. Curtea a spus că nu acceptă un rol fără forță obligatorie, chiar și în relația cu state terțe. Deci există această opțiune În același sens, aș sugera că nu se poate concepe ca regulă fundamentală de drept internațional public, dacă ne uităm la Convenția de la Viena și mai departe, nu putem interpreta tratatele europene ca incluzând o regulă conform căreia curtea trebuie să aibă jurisdicție asupra unor state terțe. Dacă interpretăm așa tratatele, atunci practic spunem că tratatele dintre statele membre au forță obligatorie asupra unor state terțe. Sigur, fie și doar în anumite aspecte ale activității Curții de Justiție, dar e o problemă fundamentală să spui că o țară care nu este semnatară unui tratat Uh, este obligată să respecte dispozițiile din tratatul respectiv. În, în opinia mea, astfel de interpretare încălcă articolul 50, pentru că dacă ni se spune acest lucru, practic tratatul nu se mai aplică statului care se retrage începând cu ziua retragerii. Bun, cazurile încă în desfășurare, care rămân sub jurisdicția curții, uh, ar putea fi o excepție, dar dincolo de asta, interpretarea evidentă a articolului 50 este că în cazul în care nu se decide contrariul, curtea nu mai are jurisdicție asupra statului membru care se retrage după data retragerii din Uniunea Europeană. Mai mult, prima dintre hotărârile curții menționate de mine, numărul 1 din 92, acceptă că state se pot aplica legislația europeană în forma tribunalului EFTA, fără a accepta jurisdicția Curții de Justiție în maniera în care o acceptă statele membre. Și această curte are alte reguli jurisdicționale și atunci se poate întâmpla că divergențele între statele membre care rămân sub autoritatea curții și, pe de altă parte, statele terțe, unde există mai multă flexibilitate pe care o permite Curtea de Justiție, chiar dacă acestea continuă să, să aplice uh, multe uh, legi europene, cum fac statele EFTA. Deci avem aici un posibil conflict și dați-mi voie să explic natura acestui conflict și de ce negocierile au fost deosebit de spinoase. Poziția celor 27 de state membre este jurisdicția curții trebuie să se aplice pe perioadă de tranziție uh, cetățenilor europeni din Regatul unic în chestiuni de conflicte financiare. De... Însă, rămâne o problemă referitoare la diferența dintre aceste poziții, pentru că Regatul Unit dorește o separare mai clară de autoritatea curții, spunând doar că rămân aplicabile doar procesele demarate anterior zilei ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și de asemenea se dorește posibilitatea de a se modifica după ieșire jurisprudența acestei curți. Există o serie de elemente de jurisprudență europeană care se aplică și în Marea Britanie, există exemple în acest sens. The, the move to direct effect. Um, so, uh, So there were various ways in which... Deci există câteva metode de limitare a legislației europene, chiar și în cazurile în care aceasta este recunoscută. Din perspectiva britanică, aceasta va accepta arbitrajul internațional în relația sa cu Uniunea Europeană, aici poziția e clară, însă cei 27 consideră că soluționarea disputelor internaționale e acceptabilă doar pentru anumite chestiuni, nu pe cele care țin de legislația europeană. Și din perspectiva Curții de Justiție, putem vedea că aceasta a, s-a opus constant ideea ca un organism internațional bazat pe un tratat să spună curții și curților tribunalelor din statele membre cum să interpreteze legislația europeană în Uniunea Europeană. Deci dacă avem un acord de retragere care face trimitere la legislația europeană și asta foarte posibil se va întâmpla în contextul unei perioade interimare, dacă ne gândim la drepturile cetățenilor și la reglarea bugetului, atunci aceste mecanisme vor fi reglementate prin mecanismele internaționale de soluționare a disputelor internaționale. Există vreun posibil compromis? Acesta se regăsește în jurisprudența curții, în hotărârile privind uh, zona economică europeană și spațiul aerian european, Curtea spune că statele terțe nu sunt obligate să respecte hotărârile curții atâta timp cât uh, nu afectează dreptul acesteia de a reglementa orice chestiune care ține de aplicarea legislației europene în Uniunea Europeană. Există în astfel de cazuri aranjamente diferite în acordurile aviatice, dar și alte hotărâri privind zona economică europeană. Asta funcționează în combinație cu un mecanism de soluționare a disputelor internaționale. Acesta este limitat de regula conform căreia în soluționarea disputelor nu se poate afecta autonomia legislației europene. Dacă se întâmplă acest lucru, aceste cazuri trebuie trimise la Curtea de Justiție sau altfel trebuie să se găsească o soluție de ordin politic. Deci diferența între a fi membru și a nu fi membru al Uniunii Europene, chiar și când legislația europeană se aplică statului terț, înseamnă că ai uh, o nuanțare a rolului curții și categoric în contextul uh, zone economice europene, Curtea a acceptat ceva destul de similar cu acest acord de divorț cu Marea Britanie. De jurisprudența curții a fost luată în calcul uh, pentru că a intrat în vigoare înainte de semnarea tratatului și apoi s-a văzut ce a venit în vigoare după semnarea tratatului. Dacă operăm la fel și cu ziua Brexitului, ajungem la o soluție similară cu cea propusă de Regatul Unit. Probabil un compromis acceptabil din partea Uniunii Europene, de Uniunea Europeană, fi că hotărârea de divorț să spună că tribunalele naționale din Regatul Unit trebuie să țină cont și de jurisprudența post-Brexit a Curții de Justiție Europene. S-a acceptat acest lucru pentru cazurile civile în temeiul Convenției de la Lugano și Regatul Unit va deveni semnatar a Comisiei de la Lugano ca entitate separată după retragerea din Uniunea Europeană. Și asta înseamnă că Norvegia, Elveția, Regatul Unit în viitor vor ține cont de jurisprudența reciprocă. Acesta este cadrul considerat ca acceptabil de Curtea de Justiție în relația cu zona economică europeană și cu Uh, spațiul comun aerian și atunci e rezonabil să ne gândim că la fel vor sta lucrurile și în relația cu Marea Britanie și retragerea acesteia. Și în așa fel nici nu s-ar uh, trece peste linia roșie trasă de uh, guvernul britanic care a spus că nu vom mai accepta autoritatea directă a Curții Europene de Justiție îți va exista obligația de a ține cont de jurisprudența acesteia care nu te obligă tot, ceea ce nu te obligă să-i eh, respecti hotărârile într-un fel. Divergențele vor trebui să fie soluționate politic într-o manieră acceptabilă de Curtea de Justiție. Aș sugera că așa se poate merge mai departe. Am să vă trimit oricum o versiune finală a documentului preliminar pe care l-am distribuit. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult, domnule profesor Pierce. Contăm pe dumneavoastră să ne trimiteți o versiune mai detaliată, extrem de utilă. Dau acum uh, cuvântul doamnei James. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentările făcute. Am avut de altfel contacte și în trecut, însă m-aș referi la o serie de aspecte care îmi rămân neclare. Eu nu am pregătire de avocat, am studiat dreptul 2 ani, însă n-am devenit avocat în cele din urmă, însă v-aș ruga să ne explicați care ar fi viitorul unei cum s-ar face o revizuire judiciară din partea Regatului Unit a unei hotărâri a curții și unde va fi acolo linia frontului, care vor fi punctele de conflict. Și apoi, v-am auzit spunând că un stat terț nu trebuie să nu va face obiectul, nu va fi în jurisdicția europeană. Și apoi, mai târziu, v-ați contrazis foarte mulți cetățeni britanici care locuiesc în statele membre, am să spun Franța și Spania, pentru că acești cetățeni ne-au trimis foarte multe mesaje. Cum îi puteți asigura pe ei că, de fapt, se pot adresa justiției franceze și spaniole direct, fără a mai recurge la Curtea Europeană de Justiție? Max Anderson? Martina Anderson. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Așteptăm să vedem și versiunea finală. M-a interesat comentariul vizând avizul 313 și posibile contestații care ar veni din partea Parlamentului, dacă am înțeles bine pentru a ne asigura că drepturile cetățenilor sunt respectate. Și aici mă refer la Irlanda. Ați vorbit despre faptul că guvernul irlandez și-a manifestat o serie de îngrijorări în legătură cu modul în care ar putea fi tratat și pe bună dreptate s-a vorbit foarte mult despre chestiunea frontierei și a instituțiilor, lucruri extrem de importante, dar dacă ne uităm la documentul trimis de comisie către Regatul Unit, prin dialogul referitor la Irlanda și cele șase principii, noi, noi știm cu toții că acordul din Vinerea Mare este un document internațional registrat la Națiunile Unite. Însă presupun că unii dintre colegi eh, nu au auzit comentariul dumneavoastră care spune că trebuie să ai încredere în guvernul britanic. Noi, în Irlanda, n-am recomandat nimănui să aibă încredere în guvernul britanic atunci când e vorba de eh, punerea în aplicare a unor acorduri. De asta suntem astăzi unde suntem, în nordul Irlandei, fără guvern, pentru că la 20 de ani după acordul Nivirea Mare încercăm să vedem respectarea unor angajamente asumate atunci. Apoi, dacă ne gândim la fel la poziția Irlandei și la principiul consemțământului, atunci Irlanda a renunțat la dispozițiile articolelor 1 și 3 din Constituție pentru că acestea se refereau la ansamblul insulei, inclusiv cele șase comitate care sunt acum Irlanda de Nord. Deci noi am renunțat la aceste articole de dragul acordului din Vinerea Mare și s-a renunțat și la acel vot pentru Uniune și așa mai departe. Aduceți aminte și de declarația din aprilie în care se spunea dacă țara se va reunifica, nordul Irlandei va continua să opereze cu toate dispozițiile și toate angajamentele cu Uniunea Europeană. Însă, după aceea, nimic. Cetățenii nu pot spune noi suntem cetățeni europeni trăind într-o țară terță. Din cauza acelui acord, din cauza actului din 98 și cele șase principiile, uh, menționate de comisie. E vorba de frontieră, dar e vorba și de drepturile cetățenilor și de drepturi egale. Ideea e că jurisdicția Cartei Drepturile Fundamentale va continua să fie aplicată. Deci nu rămânem noi chiar așa la un loc și nici Regatul Unit nu e o unitate omogenă. Trebuie să asigurăm măsuri de protecție pentru cei din Nord care sunt cetățeni europeni și întâmplător sunt în același timp și irlandezi, toți cei 1,8 milioane trebuie să ne asigurăm că lucrurile la care Irlanda a renunțat de bună credință uh, nu va fi răsplătit cu rea credință. Uh, tendința noastră este să privim Regatul Unit ca un bloc, uitând de faptul că există acest spațiu disputat disputat, cel puțin până noi am renunțat să-l mai disputăm de dragul acordului din Vinerea Mare, dar am primit atunci o garanție că a, statutul cetățenilor de acolo nu va fi schimbat fără consimțământul lor, iar cetățenii din nord au votat să rămână în Uniunea Europeană. Drepturile lor trebuie respectate. Nu se poate ignora cu seninătate un acord de pace și uh, să veniți și să le spuneți. De acum sunteți cetățeni eh, care complet noi, nou, noi nouți trăind în altă parte. Eh, vorbeați de soluții flexibile și uh, imaginative. Trebuie să vedem exact în ce măsură această flexibilitate se va aplica și Nordului. Vă mulțumesc foarte mult, Ramon Aureghi. În prim... Sí, muchas gracias. Mulțumesc mult. În primul rând, doream să le mulțumesc celor doi experți pentru explicațiile pe care ne le-au furnizat. Sunt jurist de profesie, însă în ciuda acestui lucru, complexitatea situației cu care ne confruntăm mă descumpănește. Am așadar câteva întrebări pe care aș dori să le leg de procesul politic care va avea loc. Eu înțeleg că vor exista două momente majore – Înainte de martie 2019, trebuie să existe un acord de retragere a Regatului Unit. Acesta probabil că va merge mână în mână cu un acord privind perioada de tranziție. Probabil că aceste lucruri vor fi într-un singur acord. Acordul va conține retragerea și dispozițiile, prevederile privind tranziția. Tranziția va dura 2, 5, cine știe câți ani. Aici apare primul meu semn de întrebare. Mi se pare că cei doi experți ne-au dat o interpretare diferită a felului în care se reglementează jurisdicția în perioada de tranziție. Înțeleg că domnul profesor Fernandez a ajuns la concluzia că pentru acea perioadă de tranziție, jurisdicția Curții de Justiție este foarte clară. Și atunci, în orice caz, tribunalul la care se soluționează și se dau interpretările acordului de tranziție, care cuprinde continuarea anumitor uh, prevederi din piața internă în Regatul Unit, printre care cele patru libertăți, e bine, aici tribunalul este cel din Luxemburg. Însă, dacă am înțeles bine, aceasta nu este poziția expertului din Marea Britanie, care a spus că uh, sunt și alte posibilități care să nu includă tribunalul din Luxemburg. Aceasta este prima chestiune pe care am nevoie de clarificări. Al doilea moment important din întregul proces este momentul în care se ajunge la un acord cu privire la viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit, după perioada de tranziție. Să spunem peste 5 ani sau peste 2 ani. În acest acord, mecanismul jurisdicției este cel care corespunde în mod logic spațiul economic european. Și aici putem uh, cădea de acord uh, liber cele două părți. Și aici întrebarea mea este următoarea. Rezolvarea litigilor între investitori și state, care are un mecanism de, reglement, de soluționare în acordul CETA, Aici există un sistem privat cu judecători publici, dar pe care încă nu l-am pus în aplicare. În opinia domnului Fernandez, acest mecanism ar fi adecvat pentru soluționarea acestor litigii? Vă readuc aminte că acest acord cu Canada cuprinde un mecanism diferit față de cel uh, proiectat inițial. acordul din CETA este acela de a crea un nou sistem privat de arbitraj la care să participe judecători publici, dar acesta încă nu a fost pus în aplicare. Și o a treia întrebare este următoarea. Înțeleg consultarea pe care puteau să facă, ar putea să o facă Parlamentul în baza proiectului Până în martie anul viitor am putea avea un prim proiect de acord de retragere. Și dacă în baza acestui proiect Parlamentul se adresează Curții de Justiție pentru a vorbi despre condițiile din acel acord și tribunalul spune ulterior care este hotărârea sa, eu înțeleg că Uniunea Europeană este obligată, la fel ca în cazul adoptării cartei uh, Convenției uh, Europene a Drepturilor Omului, să ia anumite măsuri. Și atunci mă întreb dacă acordul va fi suspendat până în momentul în care se dă o hotărâre a tribunalului. Mulțumesc, uh, uh, Ramon. Urmează Morten Messerschmidt. Thank you, uh, to both. Mulțumesc, mulțumesc ambelor, uh, ambilor intervenienți pentru prezentările extrem de interesante și pe mine mă preocupă, aici sunt, mă preocupă foarte mult uh, perioada post-interimară. Sigur, vor fi domenii în care va trebui să găsim un cadru comun de reglementare, să ajungem la o serie de acorduri comune, la niște reguli care să se aplice. Vorbeați de sectorul aviației, uh, uh, de asemenea, circulația forței de muncă, între UE și Marea Britanie. Mă întreb uh, cum vor uh, funcționa aceste regimuri, cum vor fi interpretate, regimuri interconectate, dar independente. Mult din achiul comunitar derivă din jurisprudență. Adesea, dacă citești directivele, acolo nu se vorbește de uh, sursele legii, ci pentru că derivă din hotărârile curții uh, unele extrem de vechi. V-ați referit la anumite hotărâri ale curții care au un impact direct asupra tuturor uh, uh, actelor legislative europene în materie de drept la compensare și așa mai departe. Și atunci ne putem aștepta că după perioada interimară, în aceste domenii fie vom avea un temei juridic recunoscut de cooperare sau vom avea două diferite interpretări. Dacă ai un acord pe marginea uh, uh, legislației muncii, uh, Uniunea Europeană va trebui să respecte principiul Francovici, conform căruia cetățeanul european are drept la compensare dacă un stat membru neglijează drepturile, însă acest lucru nu se va mai aplica în Regatul Unit, Apoi, în materie de aviație, Curtea stabilește un standard pentru cele 27 de state membre și acesta nu se aplică Regatului Unit. Dacă ne uităm la cum evoluează jurisprudența de la Maastricht încoace, în 10 ani acest lucru va genera standarde judiciare extrem de diferite între cele două entități. Și apoi, în ceea ce privește statutul juridic eh, al verdictelor Curții de Justiție, care nu vor mai avea niciun statut în Regatul Unit, dacă vă înțeleg bine. Ce se va întâmpla cu cererile preliminare în acest sens? În uh, Danemarca, o astfel de decizie a venit să reglementeze această situație, până că solicitarea preliminare nu au același, uh, aceeași pondere, aceeași putere juridică ca și hotărârile curții. Deci vom vorbi de două sisteme egale, dar diferite? Mulțumesc. Mulțumesc. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așadar am și eu o întrebare scurtă. Ați spus că la ora actuală se discută în Parlamentul Britanic uh, document, uh, legea retragerii din Uniunea Europeană. Această lege va trece la Camera Lorzilor în curând și, din câte am înțeles, această lege va abroga mare parte din dreptul european din Regatul Unit. Pe de altă parte, am auzit uh, foarte mult argumentul cum că nu avem timp să negociem un acord personalizat. Așadar, va trebui să avem o perioadă de tranziție. Cum funcționează aici? Care ar fi riscurile prelungirii aplicării acquis european în perioada de tranziție? și această perioadă de tranziție care va începe la data de retragere din martie 2019. Acum dau cuvântul domnilor profesor. Care dorește să ia cuvântul întâi? Fără microfon. Mulțumesc. Înțeleg că întrebarea doamnei uh, James s-a adresat doar uh, domnului profesor Pierce. Dar am și eu câteva lucruri de spus. Uh, Doamna Anderson, aș dori să vă spun în primul rând că eu nu am lucrat pe chestiunile care vizează Irlanda. Pe această temă urmează, urma să scriu un alt raport, dar vă sugerez să lucrați un um, raport al domnului profesor Macruden, care este citat pe pagina 78, Christopher Macruden, pentru că el spune un lucru foarte interesant pe tema Irlandei. În opinia sa, acordul din Vinerea Mare este un tratat internațional. Dar nu există lege de transpunere a acestui tratat internațional. Prin urmare, el nu poate fi invocat în fața tribunalelor britanice, conform jurisprudenței clasice. Dar se poate spune că este un acord uh, politic, dar are o importanță juridică foarte mare. Și care ar fi consecințele? Oare un cetățean, un politician, uh, nu ar putea invoca acest acord în fața tribunalului? Ar fi o întrebare foarte interesantă, dar dacă nu mă înșel și să mă corectez, domnul Pierce, pentru acest lucru ar fi nevoie de, una, de un, uh, o lege de, transpozi, de transpunere a acordului din Vinerea Mare în sistemul uh, judiciar britanic. Un alt comentariu, mai îndrăznesc dacă îmi permiteți, ar fi următorul. Dacă într-adevăr Irlanda nu dorește să se... Deci Irlanda de Nord nu dorește să se considere ca parte a Regatului Unit, ar fi anumite soluții. Soluția ar fi să se unească cu Irlanda, cu Republica Irlandeză. Și aici ne putem gândi la soluția germană, să spunem că o parte a ceea ce a fost uh, parte din statul german să fie resorbită de statul german inițial și aceasta nu a fost o problemă cu cetățenii. Dar iată, asta este o idee care mi-a venit acum pe loc. În ceea ce privește întrebările domnului Haureghi, aș dori să vă spun că situația aceasta, într-adevăr, va avea două momente principale. Perioada de tranziție, dacă există, dacă se agrează, va face parte din acordul de retragere. Acordul de retragere ar cuprinde două etape. Prima etapă, în care se aplică perioada tranzitorie, în care se aplică anumite reguli, și a doua etapă în care se vor aplica reguli diferite, pentru că nu se mai aplică achiul european. Aici întrebarea cheie este următoarea. Dacă se aplică dreptul Uniunii Europene, dacă Regatul Unit beneficiază de cele patru libertăți, și există o extindere a aplicării dreptului european, logic este să preia atât drepturile cât și obligațiile, cât și av- atât avantajele cât și dezavantajele. Și un dezavantaj în perspectiva britanică este jurisdicția CEJ. Pentru persoanele fără background juridic, poate că este mai greu de înțeles că jurisdicția CEJ este o jurisdicție de ultimă instanță, nu este jurisdicția imediată judecătorul național obișnuit are jurisdicția imediată. De aceea trebuie să înțelegem că e nevoie să existe o legătură între judecătorul național și CEJ. Și aici este vorba de această cerere preliminară de interpretare. E vorba de o cooperare între judecători. Judecătorii, dacă au îndoieli, transmit uh, o cerere preliminară la CEJ. În legătură cu mecanismul de arbitraj între stat și investitori. Cel puțin două dintre acordurile internaționale ale Uniunii Europene cu state terțe, acordul cu Singapore și acordul cu Canada, pe lângă un consiliu de arbitri între UE și Singapore, respectiv Canada, mai există un mecanism specific pentru soluționarea litigilor. Cele două mecanisme sunt diferite. Ce se întâmplă cu, aceste, cu acest mecanism? De ce se cheamă mecanism direct? El taie, practic, regula clasică a dreptului public internațional. Înainte de a se ajunge la un tribunal, trebuie să fie epuizate resursele din statul respectiv. Dacă trecem direct la arbitraj, atunci nu se trece prin jurisdicția obișnuită. Și atunci aici problema care este? cetățeanul care poate că a avut legături cu investitorul și care nu mai este nu mai are opțiunea de a se adresa unui judecător național, ci este transmis direct la un arbitru. De aceea, aș dori să vă sugerez să citiți uh, raportul meu pe această temă. Și a treia întrebare a domnului Haureghi, într-adevăr, oare cetățeanul ar avea dreptul să aibă acces la justiție? În opinia mea, cetățeanul nu ar avea acces la justiție pentru că problema sa, litigiul său, ar trece direct la un uh, tribunal de arbitraj iar acesta ar funcționa în baza anumitor reguli foarte asemănătoare cu cea, cele de la Banca Mondială. De multe ori în aceste cazuri mondiale, arbitrii dau, sunt de partea, adică dau hotărâri în favoarea investitorilor. Și apoi mai este problema cine numește arbitrii din acel tribunal, cine le plătește remunerația, ce calificări trebuie să aibă membrii acestui organism de arbitraj. va fi la fel de competentă persoana respectivă ca un judecător? Iar în ceea ce privește întrebarea pe care ați adresat-o cu privire la consultarea Tribunalului de către Parlament în virtutea articolului 218, aici mi-am notat foarte repede întrebarea dumneavoastră. Da, de fapt, prima întrebare ar fi fost următoarea. Ar fi obligat Parlamentul sau ar fi obligate toate celelalte ar fi obligate toate celelalte instituțiile europene să se adreseze tribunalului? În opinia noastră, da, pentru că e vorba de o obligație. Și atunci ce s-ar întâmpla cu acordul de retragere, ne întrebați dumneavoastră, dacă tribunalul ar da o hotărâre? Dreptul din tratate are mai multe forme. De exemplu, în relația cu Canada se spune că se aplică în mod provizoriu restul tratatului CETA, dar capitolul care vizează jurisdicțiile nu va intra în vigoare până nu se cunoaște hotărârea Curții de Justiție. Iată, deci, o posibilitate de a merge înainte. În ceea ce privește întrebarea domnului Messerschmidt, cu privire la perioada de tranziție, ceea ce știm noi deja din uh, legea de retragere din Uniunea Europeană, care se află pe masa Camerei uh, Comunelor, este că acest proiect dorește să se păstreze dreptul uh, secundar al Uniunii Europene, precum și jurisprudența CEJ până în momentul retragerii. Dar acest lucru nu înseamnă că nu pot apărea excepții. Ce excepții va face guvernul britanic în acest uh, caz? De exemplu, sentința Francovici. Prin urmare, nu vor exista acțiuni care să contravină aceste hotărâri Francovici. Pentru că dacă se distruge acest precedent, atunci se distruge principiul responsabilității statului uh, în ceea ce privește încălcarea dreptului Uniunii. Deci iată care ar fi situația dacă se adoptă legea în forma sa actuală la Camera uh, Comunelor. Iar în ceea ce privește interpretarea Tribunalului Suprem din Danemarca, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, dacă ar fi o interpretare sau nu, nu cunosc jurisprudența din Tribunalul Suprem din Danemarca, îmi pare rău, dar nu cred că poate fi o interpretare diferită. Aici poate fi o confuzie. Marea majoritate a judecătorilor din uh, jurisdicția națională a unui stat membru nu are obligația de a transmite cereri preliminare CEJ. Pot să facă sau nu. Curtea Constituțională, Curtea Supremă are această obligație de a face o cerere preliminară la CEJ. Și aș dori să mai fac o clarificare, pentru că s-au spus anumite lucruri vis-a-vis -vis de acordul european privind spațiul comun de aviație, spațiul um, economic european și acordurile cu Ucraina și cu Moldova. Poate că nu am, m-am exprimat eu destul de clar. Aici sunt de acord cu domnul profesor Pierce Care este posibilitatea ca un um, Consiliu de Arbitraj din acordul cu Ucraina să transmită o cerere preliminară CEJ? Situația este foarte improbabilă, dar acordul respectiv are 1500 de pagini și cu siguranță există pe acolo câteva părți care pot fi interpretate. Dacă avem aici două reguli identice sau aproape identice, important este să există o interpretare uniformă a CEJ și sper că v-am răspuns la întrebare astfel. Nu în ultimul rând, întrebarea doamnei președinte. Înțeleg că în principal este vizat domnul Pierce aici, dar aș dori să spun care este opinia mea. Având în vedere că nu este timp să se negocieze un um, acord personalizat, scopul perioadei de tranziție ar fi tocmai de a se extinde aplicarea acquis european în acele domenii agreate, de exemplu cele patru libertăți și așa mai departe. Domnule Pierce, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Voi încerca să răspund la principalele întrebări, una către, câte una. Posibilitatea revizuirii juridice în Regatul Unit a unei hotărâri CEJ. Nu știu cum ar funcționa un astfel de proces. Însă, din câte mi închipui, după ziua Brexitului, să spunem că CEJ dă o hotărâre în iunie 2019 cu privire la timpul de lucru. Să presupunem că nu există o perioadă de tranziție, ca să simplificăm exemplul. Conform legii retragerii, nu există o obligație de a se ține seama de hotărârea CEJ, dar o opțiune. În practică, să se întâmple următoarele. Angajatorii ar spune că de ce trebuie să ascultăm noi de această hotărâre, de ce să fie pusă în aplicare de către curțile britanice. Angajatorii poate că ar avea, sau sindicatele ar spune că ar trebui să se aplice această hotărâre. Și apoi o curte din Marea Britanie ar hotărâ cine este cel mai convingător sau pe cine dorește, sau dacă dorește, fiind la latitudinea sa, să țină seama de hotărârea CEJ. Deci nu cred că ar trebui să vorbim neapărat despre problema revizuirii judiciare. În al doilea rând, dacă Regatul Unit ar fi obligat de să țină seama de hotărârile CEJ, este o problemă foarte complexă. La ora actuală, un stat ne-european ne -european nu poate fi obligat să se alăture jurisdicției CEJ dar CEJ va rămâne curtea care are jurisdicție pentru restul Uniunii Europene în ceea ce privește dreptul european. În principiu nu există nicio contradicție între aceste două concepte, dar ar putea apărea probleme dacă acordul de retragere face trimitere la anumite concepte din dreptul european. Aici atunci avem un um, sistem de soluționare litigilor de la nivel internațional, însă problema va apărea în momentul în care acest sistem va trebui să se aplece asupra, unor chestiuni de drept european. Regatul Unit va avea anumite probleme aici pentru că ce va spune, pentru că acest sistem va spune CEJ ce trebuie să facă. A treia întrebare se referea la cetățenii europeni Um, uh, britanici din Uniunea Europeană. Acordul respectiv va fi semnat doar de Uniunea Europeană. Deci cine rămâne în Uniunea Europeană poate să se adreseze curților naționale, dar curțile naționale pot considera că nu e nevoie să facă o cerere preliminară la CEJ. E o măsură de drept european. Însă dacă se ajunge și la nivelul curții superioare, supreme, adică din Franța, Germania, Spania, atunci aceasta va trebui să se adreseze CEJ. Curtea Europeană, deci, își poate oferi opinia. În al doilea rând, aș dori să mă refer la corul în vinerea mare și problema aceasta cu încrederea în uh, britanici. Lipsa încrederii irlandezilor în britanici se referă la faptul că Regatul Unit trebuie să facă parte din um, ECHR. Acordul în Vinerea Mare a încercat să rezolve problema din Irlanda de Nord și pe aceste probleme au fost abordate în principal prin uh, a se spune că Regatul Unit trebuie să facă parte din ECHR și trebuie să pună în vigoare, în aplicare cumva, prevederile ECHR. Apoi mai sunt și probleme de vamă și alte standarde, dar aici nu este nevoie neapărat de CEJ. Guvernul britanic a spus că un exemplu de urmat ar putea fi acordul între UE și Elveția, în ceea ce privește standardele agricole. Cele două părți analizează ce a, ce a făcut cealaltă și asemănător și s-ar, putea întâmpla și în cazul cu uh, Marea Britanie. Arbitrajul privat, apoi, este un lucru care se aplică mai ales în cazul disputelor particulare și nu cred că e cazul să discutăm despre acest lucru aici. Iar apoi, în ceea ce privește procesul articolului 218, CEJ ar putea grăbi procedura. În 1994, cred că avem un exemplu, când OMC când urmau să intre în vigoare mm, măsurile OMC, tot atunci mm, CEJ a grăbit procedura și cred că ar putea face acest lucru și în cazul acordului de retragere. Ce nu ar putea face să dea o hotărâre după ce este în vigoare acordul de retragere. Curtea a spus deja că în momentul în care acel acord este în vigoare, ea nu mai are jurisdicție și trebuie să se uh, agreze un alt mecanism. După cum a spus și colegul meu, este important să se adreseze întrebări acum, acum, mai devreme, adică acum, chiar acum ar fi prematur pentru că nu știm foarte multe lucruri, dar cât mai devreme, cu atât mai bine. Este important să adresăm întrebări cești, în așa fel încât să clarificăm anumite chestiuni care țin de acordul de retragere. Mulțumesc foarte mult, aș dori să mulțumesc celor doi profesori pentru faptul că ne-au oferit mai multe informații cu privire la acest subiect. Aș dori să închei acest punct de pe urmă de zi. Vă mulțumesc încă o dată. Trecem așadar la întâlnirea noastră obișnuită. Primul punct este un vot. Vă rog să vă pregătiți pentru vot. I will just do it when they...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 Uh, Dragi colegi, vreau să profit de ocazie ca să vă înștiințez cu privire la hotărârile pe care le-au luat coordonatorii în ce privește numirile. Coordonatorii au hotărât că în ce privește raportul privind cadrul relațiilor UE-Comisia, Uh, raportorul va fi Esteban González Pons de la PPE în ce privește amendarea regulii 174 din regulamentul de procedură al Parlamentului la cererea președintelui Tajani. Richard Corbett este propus ca fiind raportor. Avizul în ceea ce privește supravegherea macroprudențială a sistemului financiar Uh, va fi redactat de mine, de la grupul PPE, în ceea ce privește monitorizarea aplicării dreptului comunitar în 2016. Sugestia ar fi ca raportor să fie domnul Cajimiș Mihau de la uh, ECR. Coordonatorii au cerut grupul de lucru de la AFCO în ce privește regulamentul de procedură să vadă dacă regula 55 ar Uh, trebui să fie revizuită pentru a permite comisiilor să colaboreze mai bine atunci când într-un dosar sunt mai multe competențe. Iar în ceea ce privește propunerea domnului Morgan Messerschmidt privind cooperarea a la carte, s-a hotărât ca această chestiune să fie tratată uh, în cadrul discuției despre uh, Uh, integrările diferențiate. Sper că veți fi de acord cu aceste decizii pe care le-au luat coordonatorii. Putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem un raport de votat. We need to understand how this machine works. It's a different one. But... Consola de vot este nițel diferită. Sper să nu ne pună probleme. Și vă rog să facem un vot ca să testăm să testăm dacă consolele funcționează și mașinile de asemenea. We are just checking, yeah. Verificăm, da. So, one is not checking. Uh, one person is not... Cineva nu verifică, dar cred că acum consola funcționează și se adoptă. Trecem la vot. Votăm propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului de modificare a regulamentului Parlamentului și a Consiliului în ceea ce privește statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Raportori sunt doamna Breso și domnul Viland. Începem votul. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. Amendamentul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Apoi avem un amendament cu amendament oral Cineva este împotriva amendamentului oral? Nu. Atunci amendamentul 13, astfel modificat, ce este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 17, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 da, votăm pentru că președintele a fost respins. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 38 pentru, prima parte, vot pe părți. A, votăm doar prima parte, spune președintele. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, Okay, 3 Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 39 cu amendament oral. Este cineva împotrivă? Nu. Atunci votăm. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40, prima parte se spune identic cu secțiunea de la amendamentul 3. Deci amendamentul 40, prima parte, cine este pentru? Nu, mi se spune că e caduc. Secretaria Secretarea poate să confirme, 40 e caduc. Amendamentul 3 a fost adoptat. Deci votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că este respins. Puteți să verificați. Deci votăm din nou a doua parte a amendamentului 40. One EPP too much. Un vot în plus de la PPE. Can one EPP okay, okay. to... Yes, it's okay. And uh, the... Close the vote. S-a închis votul acum. Și se adoptă 12 la 10. Acum. You couldn't vote. Nu am putut să votez, spune unul dintre domnii deputați. Nu știu ce în care tabără erați, dar oricum ar fi, votul nu se modifică, rezultatul nu se modifică. Amendamentul 38, a doua parte. Da? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Fifty one, yes, yes. 51. Cine este pentru? 51 pentru că toate celelalte sunt caduce deoarece a fost adoptat compromisul. Așadar, Acum am amendamentul 4, unde se spune... Nu, votăm amendamentul 4. Comandament oral. Votăm amendamentul 4 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60. Cine este din nou cu amendamentul oral? Nu avem nicio obiecție, deci votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 cu amendament oral. Vreo obiecție față de amendamentul oral? Nu. Atunci votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am ajuns la 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 cu amendament oral, e cineva împotriva amendamentului oral, atunci votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9. Tot cu amendament oral, cum nu se opune nimeni, votăm. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Uh, the vote is, should be open. Ah, sorry, No, no, we, we have, because there was a mistake. Da, a fost o greșeală, încă nu am deschis votul. Uitați să apese pe opțiunea prin apel nominal. Acum s-a deschis votul. Can you close the vote? Yes. Puteți închide votul. 19 voturi pentru, 2 împotrivă, dragi colegi. Înainte de a vota decizia de a începe negocierile, aș vrea să vă spun că se face pe baza raportului așa cum a fost el votat și, în al doilea rând, avem nevoie de majoritate absolută și echipa de negociere va include președintele, coraportorii și raportorii din umbră. Acum trebuie să votați. Să deschizi votul. One EPP too much again. Again, one EPP too much. Da, încercăm, tot încercăm. Încă un vot în plus de la PPE. Never too much, I know. Niciodată nu suntem prea mulți. Uh, but it continues to be, I'm sorry, somebody has to take... Da, vă rog, doar o persoană trebuie să-și scoată cartela. S-a închis votul. And we, we, so we start... Putem să începem negocierile după plenară, bineînțeles. Da, mă rog, votul plenară e așa, ceva mărunt. Vă mulțumesc, putem să trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Cristian Dan Preda este prezent. Avem punctul 9 de pe agenda, rapoartele anuale pe perioada 2015-2016 în ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea. Este un aviz. Those who want to leave, please. Vă rog frumos să părăsiți uh, sala în liniște. I think, Christian, you can just start, otherwise... Ah, you can, you don't... A, nu puteți că v-ați pierdut vocea. Deci așteptăm până e tăcere. Later you get silent, the longer the meeting will last. Voilà. Um, je suis... Uh... Vă mulțumesc. Anul acesta trebuie să mă ocup de avizul comisiei noastre în atenția colegilor de la Comisia Afaceri Juridice care sunt competenți pe fond. Apropo de raportul anual, și le raport anual de la Comisia Europeană. Raportul anual al Comisiei Europene cu privire la subsidiaritate și proporționalitate pe perioada 2015-2016 raport care a fost, rapoarte mai bine zis, care au fost adoptate în iunie și iulie 2017. Această publicare a fost uh, întârziată și de aceea acum trebuie să ne dăm avizul cu privire la două rapoarte în același timp. Această întârziere prezintă mai multe dezavantaje. Pe de altă parte, acum că examinăm ambele rapoarte simultan, Uh, putem să vedem și niște puncte uh, avantajoase, pentru că așa putem să analizăm mai clar tendințele înregistrate cu privire la respectarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate și cu privire la uh, folosirea mecanismelor de control care au fost stabilite de tratate spre a fi folosite de parlamentele naționale. Astfel, în ce privește avizele motivate adoptate de parlamentele naționale în virtutea protocolului numărul 2, în ce privește aplicarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate, am văzut că numărul este destul de limitat în 2015, doar 8 în 2015 și anul de după, în 2016, o creștere de-a dreptul exponențială, mai mult de 700% rată de creștere și anume 65 de avize motivate. Este uh, cifra cea mai ridicată de când a fost uh, uh, creat acest mecanism. Așa se întâmplă și cu avizele trimise de parlamentele naționale în cadrul dialogului politic, deoarece în 2015 au existat 350 de astfel de avize și în 2016 și 620. Acum trebuie să ne întrebăm ce înseamnă această creștere, mai ales în Uh, contextul următor, și anume că activitatea legislativă a scăzut pe ansamblu, pentru că uh, Comisia actuală a dorit să concentreze activitatea sa legislativă. Eu cred că această creștere a vizelor nu înseamnă că au crescut problemele cu subsidiaritatea, nu. Din potriva, eu cred că parlamentele naționale acum vor să influențeze substanța actelor legislative europene și e sigur că acum au adevărat uh, interes privind luarea deciziilor la nivel european, ceea ce ar trebui să fie mai degrabă lăudat. Acest uh, interes mai mare se reflectă și în numărul uh, instanțelor parlamentare care adoptă avize. S-a trecut de la 26 la 41 de instanțe parlamentare. Uh, um, în 2016. 2015 doar 8 au adoptat avize. Eu cred că acest lucru trebuie văzut în cadrul dialogului politic și mai puțin în cadrul uh, controlării subsidiarității și proporționalității. Când vor să influențeze uh, legislația europeană, parlamentele pot să folosească și uh, um, intermedierea guvernului, deci pot să acționeze prin intermediul guvernelor. S-a declanșat și a treia oară procedura cartonașului galben cu privire la revizuirea directivei lucrătorilor detașați, care a fost foarte controversat. Avizul sublinează faptul că Parlamentul European a devenit un adevărat interlocutor al Parlamentelor Naționale, pentru că, în anumite cazuri, a ținut cont de avizele motivate uh, atunci când a stabilit linii de orientare în dialogul politic. Și cred că ar trebui să ne gândim cum am putea îmbunătăți schimburile de opinii cu parlamentele naționale pentru a uh, aborda fondul propunerilor legislative. Asta impune anumite raționalizare a modului în care controlul subsidiarității și al proporționalității se realizează. Din fericire se dezbate în paralel și raportul colegului Paul Rangel privind punerea în aplicare a dispozițiilor din tratare referitor la parlamentele naționale pentru a aprofunda această reflexie și în acest context În ceea ce mă privește, am încercat să nu intru în fondul chestiunii uh, abordată de colegul Paul Rangel, însă trebuie menționată o serie de lucruri, cum ar fi, de exemplu, ideea de a continuita cu reflexia pe marginea acestui cartonaj verde sau introducerea a unui element de flexibilitate în sistemul de alertă timpurie. Uh, printre lucrurile pe care am arătat în prima versiune sunt acelea că subsidiaritatea și proporționalitatea sunt în centrul procesului decizional european, după cum se vede și din uh, agenda Better Regulation a Comisiei. Uh, secretariatul m-a ajutat în materie de lungimea textului, însă Urmă să vedem ce facem cu aceste amendamente care se referă la modul în care elementele de subsidiar și proporționalitate se regăsesc în această agenda Better Regulation. Există o serie de elemente, cum ar fi eforturile mai susținute din partea Comisiei de a asigura controlul subsidiarității și proporționalității și mai departe. Sunt elemente care, în opinia mea, îmbunătățesc instrumentele aflate la dispoziția noastră pentru a asigura un mai bun, o mai bună respectare a acestor principii. Apoi se menționează elemente importante, crearea grupului de lucru subsidiaritate proporționalitate și și de asemenea faptul că subsidiaritatea și proporționalitatea ar trebui să joace un rol major în reflecția noastră privind viitorul Europei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Țapardel, raportor din urmă partea socialiștilor. Vă mulțumesc pentru prezentarea poziției dumneavoastră prin acest proiect de opinie mă bucur că avem astăzi posibilitatea să discutăm în comisia afco cele două rapoarte anuale ale comisiei pentru anii două mii cincisprezece și două mii șaisprezece aceștia fiind de fapt și primii doi ani de lucru ai comisiei juncker care pot fi analizați mai concret în ceea ce privește aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. în calitate de raportor din partea socialiștilor și democraților din parlamentul european voi reveni cu poziția grupului politic pe care îl reprezint prin amendamentele care vor fi depuse ulterior pe raport. Aș dori însă să profit de această dezbatere și să punctez câteva aspecte importante pe care le-am sesizat în cele două rapoarte puse la dispoziție în primul rând ca și dumneavoastră domnule raportor nu am putut ignora diferența mare dintre numărul de avize motivate trimise către parlamentele naționale în anul două mii cincisprezece și respectiv două mii șaisprezece spre deosebire de două mii cincisprezece an în care au fost transmise cele mai puține avize motivate de către parlamentele naționale opt la număr raportul anual pentru anul două mii șaisprezece ne reprezintă un alt peisaj șaizeci și cinci de avize motivate referitoare la doar patru propuneri ale comisiei iar aici este de notat faptul că propunerea legislativă care a avut cele mai multe avize motivate a fost uh, uh, uh directiva a fost aceea de revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor generând nu mai puțin de paisprezece avize motivate și declanșând astfel așa numita procedură a cartonașului galben argumentele prezentate de parlamentele naționale au fost dezbătute pe larg de către parlament și de către comisie inclusiv în comisia pentru transporturi comisie din care fac parte de asemenea în cadrul parlamentului european vorbind din perspectiva impactului asupra pieței unice și în special și asupra sectorului de transporturi nu pot să nu deschid o paranteză pe acest subiect și în comisia afco și să vă spun că, că în cazul româniei precum și în, în cazul altor țări din estul și centrul europei sau altor țări periferice acest ă, dosar are o miză foarte mare în viitoarele negocieri. directiva detașării este un dosar pe cât de important pe atât de controversat care a creat, aș putea spune, un adevărat clivaj între estul și vestul continentului, atât la nivel de principiu, cât și în ceea ce privește modul concret de bună implementare a legislației europene. Deși intenția declarată a Comisiei Europene prin propunerea de modificare a directivei a fost de a îmbunătăți cadrul de reglementare pentru cele două milioane de persoane care lucrează la acest moment ca detașate, Consider că această abordare nu este oportună și servește mai degrabă intereselor unui număr restrâns de state și mă refer aici la statele din vestul Europei. Din punctul meu de vedere, ar trebui mai degrabă să nu ne concentrăm pe cum am putea îmbunătăți să ne concentrăm mai mult pe cum am putea îmbunătăți implementarea regulilor deja existente și pe aplicarea de sancțiuni corespunzătoare celor care nu aplică legislația în mod corect. Prin acest exemplu concret, sesizat de către parlamentele naționale revin la procedura de avize motivate per se din perspectiva aplicării principiilor subsidiarității și proporționalității. așadar mă bucur să observ că procedura cartonașului galben a fost inițiată din partea parlamentelor naționale în unsprezece state membre ceea ce demonstrează că sistemul funcționează și că parlamentele naționale au semnalat neregulile în timp util și au dat curs în mod corect procedurilor stipulate în tratate. în al doilea rând în urma unei analize mai aprofundate a acestor două rapoarte sunt de părere că acestea vin cu mai multe informații detaliate în comparație cu raportul din anul două mii paisprezece de exemplu acest lucru este îmbucurător mai ales datorită importanței respectării acestor două principii fundamentale și inerente funcționării eficiente a uniunii europene. totodată aceasta se poate explica și prin faptul că din două mii cincisprezece comisia a disponibilizat mai multe instrumente care permit cetățenilor și parlamentelor naționale să interacționeze cu procesul legislativ comunitar pe parcursul diferitelor etape așadar odată cu lansarea noului pachet privind o mai bună reglementare better regulation am avut la dispoziție metode mai clare de evaluare a subsidiarității și proporționalității în procesul de elaborare a politicilor europene. mai mult chiar dintotdeauna am fost adepta inițiativelor care contribuie la un grad cât mai înalt de transparență a procesului de luare a deciziilor la nivelul uniunii europene pentru cetățenii europeni și în acest sens amintesc în special lansarea de către comisie a platformelor de consultare publică și feedback precum refit care permit participarea mai intensă a parlamentelor naționale la procesul legislativ și și care vor ajuta cetățenii europeni să comunice direct cu comisia cu privire la posibilele excese de competențe ale acesteia sau să semnaleze ineficiențele ce țin de măsurile de reglementare existente. consider că doar prin simplificarea procesului și procedurilor de reglementare în cadrul uniunii europene vom putea cu adevărat auzi vocea cetățenilor noștri dar și demonstra angajamentul celor trei instituții cheie de la bruxelles pentru o mai bună legiferare. în final vreau să salut că parlamentul european va fi implicat în egală măsură alături de parlamentele naționale în lucrările task force ului dedicat principiilor subsidiarității și proporționalității. cred că prin această inițiativă se va putea asigura o mai bună implicare a autorităților regionale și locale în procesul de elaborare a politicilor publice europene dar și semnalizarea timpurie a politicilor ale căror domeniu de aplicare ar putea fi îndeplinit mai bine la nivelul statelor membre prin amendamentele pe care le voi depune ulterior voi invita însă comisia să detalieze mai concret care vor fi competențele acestui grup și ce tip de modus operandi este prevăzut pentru acesta. vă mulțumesc pentru atenție și așa cum am menționat și la începutul intervenției grupul nostru politic își va, explica, își va exprima poziția mai aplicat prin amendamentele pe care le vom depune. mulțumesc frumos! Mulțumim și noi foarte mult din partea ECR, domnul Kazimierz Wandlowski. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, am să mă exprim foarte concis. Domnule Preda, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați prezentat acest raport. Sunt de acord cu dumneavoastră că parlamentele naționale sunt uh, interesate într-un dialog politic mai curând decât în recursul la avizul motivate. Însă nu e o alegere complet liberă din partea lor. Dacă procedura cartonașului galben n-ar fi suferit de pe urma atâtor blocaje, aplicarea acestea ar, putea, ar fi putut fi mai frecventă decât s-a văzut până acum. și pentru cultura instituțiilor europene, n-ar fi bine ca pentru a doua oară deja, pentru că nu există o procedură singură, aplicarea procedurii cartonașului galben care a fost tratată în mod serios de către comisie, deci uh, Iată, asta e situația cu care trebuie să ne confruntăm în contextul uh, directivei uh, muncitorilor detașați. În ciuda protestelor parlamentelor, Comisia nu a vrut să-și schimbe poziția sau, mă rog, a făcut doar modificări infime. Nu e un exemplu de bună cultură instituțională și nici de încredere, pentru că astfel de mecanisme vor continua să, să existe, vor dura și vom avea cu toții de câștigat dacă aceste mecanisme sunt aplicate și sunt tratate în mod serios de comisie. Aceasta e observația pe care am vrut să o fac. Există o serie de amendamente care fac din acest sistem de alertă timpurie un instrument elastic și flexibil și am să mă refer acum la o solicitare pe care aș avea-o. Domnul Preda și cu raportorul vin din același grup politic, ar trebui să ținem cont de coerența, de coeziunea acestui aviz și v-aș propune să prezentați și raportul de consolidare a tuturor parametrilor naționale după tratatul de la Sabona, pentru că sunt teme extrem de apropiate și e important ca AFCO să vină cu o poziție mai fermă decât până acum. O astfel de poziție mai fermă a Parlamentului European, un cuvânt mai greu de spus din partea lor, ar uh, contribui mult la uh, îmbunătățirea situației. Mulțumim foarte mult! Din partea GUE nimeni, Max Anderson din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Îmi pare rău că n-am fost aici în momentul prezentării. Eram implicat într-o dezbatere în rapoartele anuale pe 2015-2016, subsidiaritate și proporționat, la juri, exact aceeași dezbatere, la exact aceeași oră însă am să, să urmăresc înregistrarea prezentării noastre. Um, aștept cu nerăbdare să cooperăm pe viitor în această direcție și încă nu sunt total convins că toate parlamentele naționale iau în serios controlul subsidiarității. Multe dintre ele n-au venit uh, cu nici, nici măcar cu un aviz motivat și cred că un motiv pentru care n-au făcut-o este același că sistemul nu funcționează așa cum ar trebui. Așa că, în ultimă instanță, va trebui să vedem dacă, într-adevăr, pragul nu e, nu e cumva prea ridicat Și oamenii nu mai sunt încurajați să se ocupe de, de eh, subsidiaritate și proporționalitate, pentru că pragul este atât de eh, ridicat. Trebuie să vedem cum, în cadrul actual, am putea stimula parlamentele naționale să realizeze acest control așa cum trebuie. O metodă ar fi să ne asigurăm că noi și Comisia luăm în serios procedura cartonașului galben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 Mulțumesc foarte mult. l-au mi-au adus aminte de o serie de experiențe din trecut. Eu țin foarte mult la articolul 2 și la liniatul 5 m-am ocupat și de uh, cartonașul portocaliu, încă de menționat. În negocierile constituționale am discutat uh, problema și cu guvernul olandez și a trebuit să-i convingem atunci în lumina referendumului pe care urma să-l organizeze. Însă, când e vorba de mecanismul de verificare, trebuie să ne asigurăm că aceste două principii sunt respectate. Se pune problema subsidiarității și a proporționalității și în acest context și o distinție între cele două. Apoi, ce înseamnă subsidiaritatea? Cred, cred că trebuie să primim subsidiaritatea din mai multe puncte de vedere. Eh, că ne place sau nu, trebuie să fie introdusă. Și e vorba de două lucruri diferite, încă o dată subsidiaritate și, și uh, eh, proporționalitatea. Vorbeați de directiva privind muncitorii detașați. Uh, aceasta poate fi interpretată în mai multe feluri dacă vrem să interpretăm pozitiv bine, dacă putem, putem și, și negativ. Unii au considerat că e o greșeală, însă această directivă nu este vizată de această componentă, de această dimensiune. Uh, că ești de acord sau nu ești de acord cu, cu conținutul, nu contează. Nu e o chestiune de subsidiaritate. Și dacă ar fi să înșirăm tot ceea ce nu ne convine atunci când vorbim de principiul subsidiarității, cred că mergem în direcția greșită. De aceea e important să vedem exact ce înțelegem prin subsidiaritate. Eu consider că aici e esența chestiunii. De asemenea, trebuie să, să vedem cum stau lucrurile și cu acest cartonaș portocaliu menționat la alineatul 7, secțiunea 3. 7.3, cartonașul portocaliu, pentru că astăzi, dacă majoritatea parlamentelor naționale consideră că nu se respectă principiul subsidiarității, atunci se pot adresa Parlamentului sau Consiliului, dacă Comisia nu ascultă. Și cred că asta e situația cu majoritatea Parlamentului Național. Dacă ei spun că nu s-a respectat subsidiaritatea, practic atunci se pot adresa Consiliul. Consiliul uh, uh, reprezintă autoritățile din statele membru. revenind la Marea Britanie, în februarie 2015, în contextul tratatului semnat cu Marea Britanie, Consiliul a spus că într-o astfel de situație, legislația va fi aplicată imediat. Încă o dată ne uităm la liniatul 3, însă realitatea asta înseamnă că în realitate nu avem nevoie de cartonașul verde pentru că aplicarea este automată. Dacă nu se respectă subsidiaritatea sau dacă nu ne place ce se întâmplă și atunci aș avea mare grijă atunci când e vorba de acest cartonaș verde. Avem deja cartonașul portocaliu care nu este utilizat aproape deloc, deloc. Și atunci consider trebuie ca parlamentele naționale să-și îmbunătățească condițiile de lucru pentru a se prevala mai bine de posibilitățile oferite de acest cartonaș portocaliu. Cred că așa uh, s-ar merge mai bine înainte. Apoi, în ceea ce privește punctul 6, uh, cred că în ceea ce privește avizele, categoric trebuie să întărim acea teză ce ar putea fi o problemă. 8 săptămâni nu e suficient. Trebuie să găsim metode de a analiza o posibilitate de a extinde puțin calendarul, prelungi puțin calendarul și mă întreb dacă ceasul n-ar putea fi pus în mișcare în momentul în care un parlament național primește documentația în limba lor. Pentru că atunci demarează procesul. Trebuie informația să fie în toate limbile oficiale, înainte ca orice parlament să se poată apuca de treabă și ar mai fi nevoie de câteva săptămâni pentru traducere. Și cred că dacă am prevedea aceste uh, uh, perioadă suplimentară, lucrurile s-ar îmbunătăți. Deci trebuie să vedem cum am putea prelungi puțin perioada dincolo de cele 8 săptămâni. Cor fi 10, cor fi 12. Cred că asta ar uh, eficientiza foarte mult condițiile de lucru. Apoi, în ceea ce privește principiul subsidiarității, trebuie să avem mare grijă. Modul în care e interpretat depinde de cine îl interpretează. Unii consideră Uh, consideră subsidiaritatea într-un fel, o țară mai mică vede subsidiaritatea altfel, o țară bogată interpretează subsidiaritatea altfel decât o țară săracă. Toate aceste aspecte trebuie luate în calcul, să vedem cine se plânge sau nu de nerespectarea acestui principiu. Doamna președintă, la fel de importantă este și chestiunea unei mai bune legislații, să vedem cum se poate integra aceasta în dezbaterea privind subsidiaritatea. E nevoie și de un studiu de impact. Toate aceste componente trebuie integrate dacă vrem într-adevăr o mai bună legiferare. Toate aceste elemente se regăsesc într-o singură dezbatere de ansamblu, nu știu care programul prevăzut, poate domnul Preda știe mai bine, Însă, în momentul de față, cred că este deosebit de important ca noi să avem puțin mai mult timp la dispoziție, să putem aduce și experți juriști care să ne explice uh, cum stau lucrurile. Însă consider că propunerea domnului Preda este deosebit de importantă pentru noi dacă vrem într-adevăr să ajungem la o poziție comună de bază. Aici este chestiunea fundamentală. Și deci asta înseamnă că fie că ne place ce am făcut, fie că nu ne place ce am făcut, dacă avem un instrument credibil împotriva centralismului UE, atunci am făcut ceva și eventual cu toții ar trebui să analizăm situația, să vedem ce se poate face în acest cadru. Ca să putem găsi un modus operandi. Însă cred că uh, documentul domnului Preda e un excelent punct de pornire în acest proces. Și aici însă va trebui să aducem și experți, oameni de știință care știu cum stau lucrurile. Mulțumim, Elmar. Ă, nu uita, vorbim de un aviz. Avem raportul lui Paul Rangel și avem și raportul privind mai bună legiferare Richard Corbett și, și colegii de la jury. Suntem recunoscători pentru comentariile tare, Elmar, însă clar au o bătaie mai, mai lungă decât avizul domnului Preda. Acum Mercedes Bresso. Da. Yeah, yeah, no, it's, it's okay. I'm just saying yeah, yeah. that he cannot be... Da, dar e în regulă. Vreau să spun că nu e chiar atât de fice. nu are o bătaie la fel de mare pe cât și-ar dori. Vă rog. Merci, madame președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să fac o sugestie pentru domnul Preda, care poate că nu l-a ascultat pe domnul profesor Maduro la audierea de dimineață, când dumnealui ne-a vorbit despre problema cartonașului verde. Cred că el s-a referit la această chestiune. El a sugerat că acest cartonaș verde, care la ora actuală nu poate fi utilizat deoarece nu există în tratate, să fie folosit, deci, ca un fel de principiu de subsidiaritate invers. Așadar, un parlament sau un grup dintr-un parlament național ar putea să îi sugereze comisiei că există un subiect neasumat de aceasta, dar care în realitate ar trebui să fie asumat conform principiilor de subsidiaritate. Deci e vorba de un subiect de interes european, așadar să fie subsidiaritatea invers. Un parlament, european să un parlament uh, național să atragă atenția Comisiei că trebuie să se ocupe de un subiect care trebuie să fie abordat la nivel european. Poate că ar fi interesant, în așteptarea faimoasei modificări a tratatelor, să sugerăm utilizarea acestui sistem. Este poate un sistem mai uh, ciudat, dar are meritele sale. Încă o chestiune care vizează cartonașele galben și portocaliu. Și eu cred că la ora actuală nu funcționează bine aceste sisteme. Acest lucru se leagă în mod fundamental de faptul că cel mai probabil este să fie încălcată proporționalitatea. Ar fi surprinzător să vedem că vine Comisia cu o propunere complet în afara sarcinilor sale. Pe de altă parte, putem constata, adică ar putea fi probabil, ca o directivă, chiar și în urma discuțiilor de la Consiliu și la Parlament, să încalce principiul proporționalității. Deci aceste, acest lucru este mai probabil decât să se încalce subsidiaritatea. Și aici e nevoie de o îmbunătățire. Chiar și aici, în momentul în care începem să ne ocupăm de o problemă, cerem din ce în ce mai mult crește nivelul de detaliu al regulamentelor, numărul de regulamente și așa mai departe. Prin urmare, trebuie să vedem dacă nu cumva parlamentele naționale sau cele regionale, pentru că și ele pot avea un rol, deci nu ar putea oare aceste tipuri de parlamente să atragă atenția asupra problemei? Acest lucru s-ar întâmpla în momentul în care se face propunerea inițială a textului legislativ. De cele mai multe ori însă principiul proporționalității ajunge să fie încălcat probabil către sfârșitul procesului legislativ, pentru că s-au tot adăugat elemente la textul uh, legii. În acordul interinstituțional se prevede o verificare a impactului la sfârșitul procesului legislativ. Poate că am putea găsi anumite soluții la acest nivel. Experiența mea de ales local îmi arată că detaliile excesive sunt cele care duc deci la încălcări ale principiilor de proporționalitate sau subsidiaritate pur și simplu se exagerează cu detalii și astfel se ajunge la probleme cu punerea în aplicare. Iar astfel se limitează puterea legislativă a parlamentelor regionale sau naționale. Așadar, cred că ar trebui să lucrăm la o posibilă revizuire a textelor în acest domeniu. Mulțumesc, doamna președinte. Cristian, dorești să răspunzi? Aveți un minut. Domnul Preda, da, mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor din grupurile politice. Sugestiile făcute sunt foarte interesante. Vom lucra, bineînțeles, pe amendamente și noi. Sper că voi putea să folosesc comentariile și observațiile dumneavoastră în uh, amendamentele pe care vom lucra. Apoi, în ceea ce privește calendarul, pentru că ne-a întrebat Elmar Brock, Astăzi este data limită pentru amendamente, apoi. De 15 decembrie este data limită pentru amendamente. Aproximativ. Amendamentele vor fi disponibile pe 10 ianuarie. În timpul vacanței, așadar, vor fi traduse. Eu cred că e bine. E generos. Elmar, consider că trebuie să prelungim intervalul și mai mult. 15 decembrie dată limită pentru amendamente. 15 decembrie e mult până atunci. E în regulă, nu? Și apoi, după cum uh, am mai spus, vom reveni asupra subiectului. 15 decembrie. E bine, nu-i așa? 15 decembrie. Domnul Brock. Bine, dar poate că ar trebui să discutăm și la comisia jurii. Poate e nevoie de audiere, să ne consfătăm cu ei. Noi, AFCO și ei jurii. Pentru că e o întrebare foarte fundamentală. Poate că ar trebui să discutăm cu președintele Comisiei Jurii. Poate doamna președinte ar trebui să discute cu președintele de la jurii. Doamna Höbner. Domnule Preda, ați terminat comentariile. Da. Bun, da, avem foarte mult timp la dispoziție pentru amendamente, 15 decembrie. De asemenea, știm că la jurii votul va avea loc în martie. Prin urmare, putem fi foarte flexibili cu amendamentele, putem vedea mai târziu de cât timp e nevoie, pentru că există acum foarte mult entuziasm, dar poate mai târziu nu vor apărea la fel de multe amendamente. Suntem flexibili, există marge de manevră, putem vota chiar și la sfârșitul lui februarie în comisia noastră. Domnule Brock, Doamnă Hübner, vă întreb pentru trei ore, nu este posibil să avem o audiere cu jurii pe tema aceasta, să invităm experți? Dacă votul lor totuși doar în martie are loc, avem foarte mult timp la dispoziție. Doamna Hübner, Știu, uh, președintele la jurii, poate că nu înseamnă mare lucru, secretariatul este mai important, trebuie să vedem dacă este fezabil. Deja avem planul cu toate audierile din prima jumătate a lui 2018, domnul Brock. de ce birocrație, doamna Hömner? Poate găsim un alt format, un atelier sau ceva de genul acesta. Domnul Brock, nu-mi pasă. Doamna Hömner, putem face ceva de genul acesta? Putem verifica cu secretariatul jurii să vedem ce se întâmplă. Domnul Brock, nu-mi pasă formatul în care avem uh, întâlnirea aceasta cu experții un schimb de opinie cu experți să fie. Doamna Hübner, pe experți nu-i putem plăti, e nevoie de experți uh, locali pe care să nu-i aducem cu avionul. Bun, secretariatul va analiza problema, să vadă ce este fezabil sau nu. Dar cei care doriți să depuneți amendamente, să nu vă gândiți că poate fi amânat foarte mult. Deci termenul este 15 decembrie, încă este foarte mult timp la dispoziție. Și între timp noi vom încerca să găsim o, soluție, o metodă prin care să discutăm și cu experții. Bun, putem trece la raportul lui Ramon Haureghi, o propunere de regulament a Parlamentului European cu privire la dreptul la anchetă a Parlamentului European și de abrogarea deciziei existente. Iată încă o problemă procedurală foarte dificilă. Ramon, te rog să ne prezinți pe scurt subiectul. Avem cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte pe scurt, nu vreau să-i obosesc pe stimații colegi. Ieri le-am scris raportului în umbră o scrisoare prin care i-am rugat să participe la această scurtă întâlnire de azi. Am dorit să discut cu ei, nu am putut să mă întâlnesc cu toți, dar doresc să vă prezint cum stau lucrurile deocamdată. Știți că deja de trei ani încercăm să negociem cu Comisia și cu Consiliul acest raport. E vorba de un raport care a fost adoptat de Parlamentul European la sfârșitul mandatului anterior. E raportul lui David Martin. Nu a fost posibil să ajungem la un acord cu Comisia și Consiliul până în prezent. După cum știți, Comisia și Consiliul acceptă textul respectiv, însă, de-a lungul anilor, diversele președinții ale Consiliului nu au reușit ca cele două instituții să vină la masa de negocieri cu noi să discutăm. La sfârșitul anului trecut, președinția slovacă ne-a propus o soluție pe care noi am acceptat-o. Soluția a fost următoarea. O întâlnire la care am participat doamna Hübner și cu mine, alături de președinția Consiliului, președinția slovacă, și acolo ne-au propus ca Serviciile juridice din cele trei instituții, Comisie, Parlament, Consiliu, să se întâlnească în mod oficios ca să elaboreze un text care să permită dialogul între cele trei instituții. Ideea era să se rezolve problemele de natură juridică care au apărut. Procesul acesta s-a desfășurat în ultimele luni. Între ianuarie și iunie anului curent, serviciile juridice ale celor trei instituții s-au întâlnit de mai multe ori. S-a ajuns practic la un text pe care îl putem considera adecvat. Este un text, text adecvat pentru a rezolva problemele juridice din textul anterior. Este vorba de un acord uh, semioficial între juriști, între serviciile juridice ale celor trei instituții. Textul uh, este din iunie și atât doamna Höbner cât uh, și eu am fost informați cum că textul a fost transmis jurisconsulților. Deci se află pe pragul serviciilor juridice din cele trei instituții. Considerăm că un acord asupra acestui text va avea loc a avut loc um, în iunie sau iulie, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Încă așteptăm ca responsabilii ultimi din cele trei instituții să ne spună dacă sunt de acord sau nu cu textul respectiv pregătit de servicii. Cerințele mele mi arată că problemele de la nivelul Consiliului și Comisiei nu le-au permis să ajungă la un compromis cu privire la textul respectiv uh, tehnic, cel care a fost negociat de serviciile juridice. Vreau să îi anunț pe raportorii în umbră și pe colegii din AFCO că în acel text Comisia AFCO ar fi fost obligată să recunoască faptul că acela ar fi fost textul de bază de la care s-ar porni. Deci un, un text diferit de raportul domnului David Martin. Acel text al Serviciului juridice ar fi trebuit să fie baza um, trilogului. După cum știți, doar un acord cu Consiliul și Comisia ne permite să mergem în plen ca să adoptăm final. Să nu uităm că este vorba despre un regulament prin urmare, este un text uh, legal foarte important și aici Parlamentul trebuie să analizeze care îi sunt puterile în momentul în care creează comisii de anchetă. După cum știți, în ultimii ani, Parlamentul European a mizat pe această idee foarte mult. A făcut acest lucru în cazul Panama Papers, în cazul emisiilor, mașinilor Diesel, uh, faimosul Dieselgate, s-a creat câte o comisie de anchetă în fiecare dintre aceste cazuri. Și uh, se discută despre noi și noi comisii de anchetă care vor putea fi create în uh, viitor. Și un parlament trebuie să-și poată exercita această funcție de control democratic asupra executivului. Este un rol pe care îl au toate parlamentele naționale din lume. Este vorba de dreptul la anchetă. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că la ora actuală mă prezint aici în fața dumneavoastră ca să vă spun că nu am un răspuns din partea celorlalte instituții. Prin urmare, în opinia mea, trebuie să acționăm pe plan politic. Și aș dori să vă sugerez câteva inițiative care, în opinia mea, ar trebui să fie adoptate de Comisia AFCO. În primul rând, ar trebui să includem reclamațiile noastre vis-a-vis -vis de Consiliu și de Comisie în textul pe care îl trimite președintele Parlamentului, președinților Comisiei și Consiliului. E vorba de acea declarație comună cu privire la programul legislativ 2018. Lucrez deja pe tema aceasta prin intermediul comunicărilor cu așa numiți șerpași care lucrează la declarația respectivă. La nivel de, grupul, de grup politic lucrez și alte niveluri. În orice caz, trebuie să ne asigurăm că scrisoarea domnului Tajani, adresată președinților Tusk și Juncker, va cuprinde această cerere. A doua propunere, doamnă președintă, este următoarea, ca doamna Hübner și cu mine să îi cerem domnului Tajani un uh, o întâlnire prin care să explicăm care este miza. Eu consider că am ajuns într-un punct în care președintele Parlamentului Unitean trebuie să știe exact ce se întâmplă, care este poziția noastră. Nu este exclus ca domnul Tajani, în momentul în care se întâlnește cu Consiliul în decembrie, să își prezinte nemulțumirile cu privire la atitudinea Consiliului și a Comisiei. O a treia propunere pe care vă fac este să adresăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral în plenara din decembrie. Astfel, domnul Timmermans va putea să răspundă și să ne spună care este poziția politică a Comisiei vis-a-vis -vis de stare de fapt. Și a patra propunere pe care vă fac, a patra inițiativă, este posibilitatea ca această comisie, AFCO, doamnă președinte, să îi solicite serviciului juridic al Comisiei sau al Parlamentului un studiu cu privire la posibilitățile de a ne adresa curții de justiție. În așa fel încât să se obțină o hotărâre judecătorească vis-a-vis -vis de lipsa de răspuns sau vis-a-vis -vis de colaborarea neloială Conform tratatului, e vorba de o colaborare între Parlament și Consiliu, dar această colaborare nu a putut avea loc datorită lipsei de răspuns din partea instituțiilor. Atât doream eu să vă spun și aș dori să îmi spuneți ce opinie aveți. Too long list of, of shadow. Mulțumesc, am o listă lungă cu raportori din umbră, dar majoritatea nu sunt în sală. Totuși, Helmut este Max, este în sală. Dacă doriți să luați cuvântul, Helmut Scholz. Foarte repede, pentru că întrebarea, întrebările, mai bine zis, și observațiile raportorului, eu sunt de acord cu ele, da, vreau să-mi exprim sprijinul. Trebuie să confruntăm Consiliul cu această cerere foarte clară din partea noastră și trebuie să cerem și sprijinul președintelui Parlamentului și să fim ferm pe poziție. Ați spus foarte bine Panama Papers, Dieselgate uh, și așa mai departe. E viața de zi cu zi și noi acum ne simțim obligați să ne îndreptăm în această direcție. Și e și o chestiune de înțelegere a dreptului european. Mulțumesc, Max. Sunt de acord cu impresiile raportorului că Consiliul nu joacă onest. Ar trebui să negociem pe acest dosar potrivit tratatelor. S-ar putea ca ei să aibă anumite motive pe care merită să le luăm în considerare, însă ei nu par deloc dispuși să înceapă negocierile. Nu așa trebuie să procedăm. Așadar, îl felicit pe raportor pentru faptul că am muncit din greu, uh, a încercat din răsputări să convingă Consiliul și Comisia să coopereze ca să pornim odată treaba, dar acum nu pot decât să-i urez mult noroc să continue cu această abordare și să-l felicit pentru tot ce a încercat să facă. Mulțumesc, nu știu dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul pe această temă. Trebuie să hotărâm uh, cum procedăm în continuare. Ideile pe care Ramon ni le-a supus atenției, toate trebuie să fie acceptate de noi. Trebuie așadar să trimitem la nivelul președințiilor, instituțiilor această problemă. E clar că am folosit deja toate canalele legate de programul de lucru anual al Comisiei. Acest lucru nu se afla în scrisoarea doamnei Wikström uh, către președinte. Am făcut și o declarație comună, putem să o facem din nou, dar nu cred că va funcționa. Ramon a fost foarte politicos atunci când a vorbit despre ce s-a întâmplat în ultimii trei ani. Dar am avut uh, foarte multe întâlniri cu diferite președinții și am răspuns tuturor solicitărilor uh, mm, pentru că uh, președințiile care s-au succedat au încercat să Um, deblocheze situația la Consiliu. Eu cred că și serviciul juridic s-a uh, consacrat acestei chestiuni uh, ceva timp și au lămurit toate punctele dificile pentru că deseori suntem opriți în elanul nostru din cauza vizelor serviciilor juridice de la Comisie și de la Consiliu unde obște. Cred că acum totul este clar, dar eu cred că avizul serviciilor juridice s-a oprit undeva la nivel politic, nu la Parlament, ci în celelalte instituții Deci trebuie să vorbim cu domnul Tajani, trebuie, cum spuneam, să ne adresăm um, președinților celor trei instituții, astfel nu cred că vom reuși să facem progrese. Ați propus și o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, în plenară, adresată și Comisiei și Consiliului. Cred că este o idee bună. Putem să cerem acest lucru și nu știu ce altceva putem să facem în momentul de față. Haideți să începem cu o conversație cu domnul Taiani cât mai repede cu putință și cu această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Și de ce nu și la conferința președinților ca să conștientizăm și pe liderii grupurilor politice. Deci, vedeți, am și mai multe idei. Ramon, domnul Viland insistă foarte mult asupra um, soluției juridice. Vrea să știe dacă Parlamentul nu poate să trimită o cerere preliminară uh, curții sau măcar să pună o întrebare curții. Doamnă președinte, vă rog să întrebați uh, Serviciul Juridic al Parlamentului dacă această posibilitate există, pentru că domnul Viland a insistat foarte mult pe această idee azi dimineață. Da, Rainer, într-adevăr, vorbea despre această posibilitate, vorbește acest lucru de ani de zile. Noi, ca și Comisie, nu putem să o facem, de aceea trebuie să vorbim cu domnul Tajani, pentru că numai președintele Parlamentului European poate să o facă. De aceea vă propun să începem cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral și să vorbim cu domnul Tajani, să uh, pune eventual această întrebare tribunalului. Încheiem cu acest punct de ordinea de zi, dacă nu mai sunt uh, doritori uh, pentru a lua cuvântul. Acum avem o problemă, deoarece prietenii noștri care uh, trebuie să discute cu noi despre drepturile cetățenilor au venit cam prea devreme și, din păcate, nu putem să începem discuția cu dumneavoastră pentru că am programat-o la 5.20. Dar poate că e mai bine să începem acum și colegii care vin mai târziu sper să nu se plângă. Preferați să așteptați sau preferați să începem imediat? Sunteți gata să începeți? Nu știu cum v-ați organizat, cine dorește să ia cuvântul sau luați cuvântul în ordine uh, în care sunteți așezate. Vă rog să ne spuneți cine sunteți și ce doriți să împărtășiți cu noi. Doamnă președinte, nu ne deranjează să așteptăm dacă preferați, pentru că noi avem timp. Păi s-ar putea să existe și un alt risc ca cei prezenți în sală să plece și să nu mai vină nimeni altcineva în loc. Deci <laughs> e riscant. Avem uh, zile cumplite, toată lumea trebuie să fie în cinci locuri în același timp. Și știu că e înregistrată întâlnirea, dar poate că e mai bine să începem acum. Bine. Helmut? Putem să așteptăm 5 minute? Pentru că, din câte știu eu, cineva e pe drum. 5 minute? Și sper să vină mai mulți colegi. Da, nu sunt chiar atât de sigură, spune președinta. So, okay. So actually I leave the decision to you if you want to wait. Vă las să hotărâți. Dacă vreți să așteptăm 5 minute, putem aștepta.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 British in Europe va vorbi mai întâi și apoi colegele mele de la Asociația 3 Million. Okay. Um, so I'll introduce myself. I'm... Mă voi prezenta, sunt Jane Goulding, sunt președinta Asociației Britanice din Europa, British in Europe. Noi suntem o coaliție a, a, a mai multor asociații de britanici care trăiesc în cele 27 de uh, state membre și reprezentăm 37.000 de oameni și lucrăm uh, în cooperare cu colegii noștri de la 3 milioane care reprezintă cetățenii UE din Regatul Unit. Noi considerăm că există în jur de 1,2 milioane cetățeni britanici în UE, 72% încă suntem activi sau uh, suntem și mai tineri, nu am intrat încă pe piața muncii și în jur de 20% sunt pensionari din Spania și din altă parte. Deci, vedeți, o cotă uh, parte mare dintre noi sunt uh, activ pe piața muncii sau chiar mai tineri. Și v-am spus că operăm cu colegii de la Asociația 3 milioane. Noi nu ne-am dorit Brexitul, ul majoritatea britanicilor din uh, țările UE, precum și cetățenii UE din uh, Regatul Unit, n-au avut dreptul să voteze. Noi estimăm că uh, în jur de 50% dintre britanicii care trăiesc în UE nu au avut dreptul să voteze, însă noi avem toată încrederea în dumneavoastră și considerăm că ne veți apăra drepturile și salutăm abordarea europeană în ce privește negocierea directivelor și protejarea drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni. Negocierile au început și în mod inevitabil uh, s-a dus la înrăutățirea poziției uh, drepturilor cetățenilor. Având în vedere propunerile Regatului Unit și propunerea Consiliului și compromisul la care s-a ajuns. sincer să fiu, nu avem cine știe ce încredere în Regatul Unit cum că ne va proteja drepturile, pentru că noi credem că ei nu au decât un singur obiectiv, să ajungă la faza a doua a negocierilor, a negocierilor de retragere. Noi credem că ei încă din prima etapă au trebuit să se retranșeze în spatele unor poziții rigide și eu cred că se a ajuns la o cursă în jos, la o, o, un fel de cursă a cine cedează mai mult. Până la urmă va fi o propunere nițel îmbunătățită din partea britanicilor și o propunere foarte înrăutățită din partea europenilor. Și având în vedere direcția actuală a negocierilor, nouă ni se pare că Brexitul uh, n-ar trebui să afecteze viața celor 3 milioane de uh, europeni, dar eu cred că acest obiectiv nu va putea să fie atins. E vorba despre uh, europenii care trăiesc în Regatul Unit vedem că negocierile evoluează de la zi la zi chiar, sau de la săptămână la săptămână. Deocamdată se spune că nu va exista o protecție cu adevărat a drepturilor existente a cetățenilor uh, europeni din uh, Regatul Unit. Câteva ajustări minore a procedurilor administrative nu vor devia de la poziția fundamentală, și anume că cetățenii europeni vor uh, avea un statut diminuat uh, într-un uh, mediu care va deveni ostil imigrației în Regatul Unit. Și având în vedere reciprocitatea, s-ar putea ca și unele țări UE să vrea să aplice exact aceleași acționamente și aceleași proceduri cetățenilor britanici care rămân în statele europene. Din câte știm noi, oferta actuală nu reia drepturile Uh, cetățenilor. Dacă vrei să beneficieze de nou statut, va trebui să faci o cerere în acest sens. Uh, în ce privește dreptul de a reveni pentru cetățenii britanici în Regatul Unit și pentru cetățenii europeni în UE, ne credem că nici acest drept nu va putea să fie păstrat în faza momentul actual al negocierilor. Iar în ce privește calificările profesionale și drepturile economice a celor două grupuri, acestea vor fi afectate pentru că unele calificări profesionale nici măcar nu vor fi recunoscute și această lipsă de recunoaștere va limita drepturile economice la țara de reședință pentru a, acești cetățeni. Vor exista probleme și cu dreptul de reunificare al familiei în Regatul Unit, atât pentru cetățenii UE din Regatul Unit, cât și pentru cetățenii britanici care se vor întoarce în Regatul Unit, care și-au folosit dreptul de um, liberă circulație și uh, acum au acest drept de reunificare a familiei. În ce privește libera circulație, calificările profesionale și um, celelalte um, um libertăți, uh, Deocamdată nouă mi se pare că poziția nu este foarte clară, dar oricum, dacă există cetățeni europeni care între timp au obținut o calificare profesională în Regatul Unit, ei s-ar putea să nu poată să lucreze în Regatul Unit și în același timp, dacă se întorc în țările lor de origine, care sunt membre UE, nici acolo nu le vor fi recunoscute aceste calificări pentru că ele au fost obținute în Regatul Unit. În ceea ce privește pe cetățenii britanici care ar vrea să rămână în continuare în UE, ar avea uh, probleme, chiar dacă, mai ales dacă vor să rămână pentru o perioadă mai lungă de timp, de exemplu, pentru a face studii sau dacă este lucrător detașat. E adevărat că tendința se poate schimba. Principiile fundamentale pe care uh, Uniunea Europeană le impune ca fiind linia roșie acestor negocieri oferă totuși niște directive pentru că se dorește protejarea statutului și a uh, dreptului de a folosi protecția dreptului european chiar și după ziua retragerii. De exemplu, drepturile legate de pensie, precum și drepturile care sunt pe cale de a fi obținute. Și principiile esențiale uh, sunt și mai clare. Se spune că nivel similar de protecție uh, ca și cel garantat de dreptul comunitar din data retragerii pentru cetățenii europeni din uh, Regatul Unit și pentru cetățenii britanici din UE. Cu alte cuvinte, drepturile existente uh, înainte de retragere pentru grupurile acestea două ar trebui să fie protejate. Revin la libertatea de mișcare. Protecția acestui drept este menționat în directiva de negociere, în alineatul 21. Acest lucru nu se afla în proiectul inițial, dar a fost adăugat în versiunea finală. Ce cerem noi? Să se uh, rezolve de da, mai întâi toate chestiunile fundamentale, pentru că altfel drepturile oamenilor vor fi uh, doar o chestiune printre multe altele în cea de-a doua fază a negocierilor. Și un acord cuprinzător, așa cum ne doream cu toții, nu va mai putea să fie obținut. Atunci când acordul cuprinzător tocmai va fi găsit, ar trebui să existe niște limite sau ar trebui să existe o clauză de salvgardare și ar trebui să fie o condiție uh, de îndeplinit respectarea acestor drepturi înainte de a se discuta despre alte priorități din acordul de retragere. Atât cu aspectele juridice, ce facem cu dimensiunea socială și umană, um, dacă tot s-a reînnoit pactul social la Göteborg. V-am spus, noi suntem copiii proiectului european, un proiect care avea în centrul său pacea, solidaritatea și cooperarea. Asta îmi spunea tatăl meu britanic și socrul meu german, pentru că ambii au supraviețuit uh, războiului și au avut această moștenire de transmis copiilor și nepoților. Noi am profitat de libertățile fundamentale și am dus mai departe visul părinților fondatori. Solidaritatea între comunitățile noastre Ehm, acum se află într-o situație ehm, fără precedent. Suntem o comunitate de europeni care am lăsat deoparte diferențele noastre de naționalitate, de cultură și vedem doar punctele noastre comune și faptul că vrem să ne apărăm drepturile care de- sunt um, derivate din cetățenia noastră. Cetățenii europeni Uh, viitorii cetățeni europeni ar trebui să asculte acest sfat. Dacă uh, alegi să ai cetățenia britanică, s-ar putea să fii penalizat, s-ar putea să-ți fie retrasă sau să fii penalizat pentru că ai ales-o. Acum ar trebui să fim protejați de către instituțiile europene și dacă nu acum, când? Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Înțeleg că acum va vorbi cineva din partea organizației uh, celor 3 milioane. Sunt uh, Anna Donskoi, sunt cetățean francez, cetățean european și cofondator organizației celor 3 milioane. Noi uh, am prins contul în iulie 2016 după referendum și ca și britanicii din organizația britanicii din Europa avem un număr comparabil uh, de, de membri. Continui ideea colegei mele, cu toții suntem copii Europei, copiii proiectului european, suntem europeni activi, care am tradus la viață acest proiect. 3 milioane de cetățeni europeni n-au putut să participe la referendumul din 2016, chiar dacă unii dintre noi locuiam în Regatul Unit de zeci de ani, plăteam impozite, contribuiam la viața socioeconomică a acestei țări în atâtea feluri. Nu am avut nicio voce în, în negocieri și ne-am temut că dorința de compromis va prevala fața intereselor noastre progrese de suprafață au existat, însă e clar că multe probleme rămân încă nerezolvate. Consecințele ar putea fi cumplite pentru cele 3 milioane de cetățeni europeni din Regatul Unit. Unde suntem acum după a rundă de negocieri? Pentru noi sunt uh, patru domenii demne de atenție. În primul rând, domeniul constituțional. Principalul blocaj aici ține de posibilitatea de a trimite cazurile în fața Curții Europene de Justiție, însă seara trecută am aflat ceva vești că s-ar putea face ceva progrese, nu știm exact concret, va trebui să vedem exact dacă lucrurile se materializează și în ce formă. Fără participarea Curții Europene de Justiție ar exista riscul că tratatul va fi interpretat uh, în diferite feluri și la fel și drepturile noastre. Revenind la chestiunea drepturilor. Uh, s-a propus acest uh, statut de reședință din partea guvernului britanic, dar chiar și așa noi o să ne pierdem drepturile peste noapte. Uh, guvernul vorbește despre drepturile care vor dispărea în neant, o imagine remarcabilă, trebuie să spun. Însă un statut inferior și mai puține drepturi. Pe de altă parte, regretăm și că Uniunea Europeană nu contestă această uh, inițiativă ale guvernului britanic. Rămâne apoi problema reunificării familiilor, pierderea drepturilor referitoare la libera circulație. De exemplu, sunt multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană și în prezent, dacă locuiesc în Regatul Unit și vreau să iau parte la acestea, pot, însă după Brexit nu o să mai pot orice proiect uh, finanțat de Uniunea Europeană ne va fi uh, închis. Accesul la drepturile noastre printr-o procedură administrativă. Aici e o chestiune de constitutivitate versus declarativitate. În opinia noastră s-a pus la oaltă sprijinul pentru procedura simplificată de înregistrarea celor 3 milioane de cetățeni pentru statut de rezident și statutul uh, însuși. Noi am spus permanent că procedura este groaznică, 85 de pagini, kilograme de documentație care trebuie să fie prezentată și apoi sarcina probei uh, este pe umerie uh, solicitantului invers. Între statut simplificat, o procedură administrativă simplificată nu înseamnă că statutul și conceptul din spatele acestuia sunt juste sau acceptabile. Și, într-adevăr, procesul administrativ are nenumărate probleme. Sunt exemple și mai recente. Noua procedură de solicitare înseamnă verificarea cazierului, verificarea comportamentului, uh, pe întreaga perioadă de reședință în Regatul Unit, apoi sunt uh, chestiuni care țin de Eh, asigurări obligatorii de sănătate, asigurarea resurselor suficiente în ceea ce privește asigurarea de sănătate și testul la locul de muncă. Salutăm faptul că guvernul britanic a spus că nu o să le mai ia în calcul în noul statut, însă chestiunea resurselor suficiente nu a fost clarificată suficient. Știm că aceasta este utilizată ca temei pentru ordinele de deportare ce înseamnă cu persoanele aflate, pentru persoanele aflate în îngrijire, cu dizabilități sau cu boli cronice. La ce protecție se mai pot aștepta dacă lucrurile nu sunt clarificate curând? Și apoi avem mediul ostil. Guvernul britanic ne spune că această problemă nu există, că e o diversiune. și adesea vorbește de procedura simplificată ca exemplu de bunăvoință, însă, în același timp, nu se ține cont de nenumăratele rapoarte care vorbesc de uh, hărțuirea la care sunt supuși cetățenii europeni. Verificări multiple atunci când încercăm să beneficiem de servicii medicale, să deschidem un cont, un cont la o bancă, uh, guvernul uh, investigează pe toate planurile să vadă unde îl trăiesc străinii ăștia și ce statut juridic au. Apoi și guvernul are propriile date statistice referitoare la crimele motivate de ură. Au crescut foarte mult la număr de la referendum încoace. ca să nu mai vorbim de persoanele care au fost asasinate după referendumul iulie și august anul trecut. În concluzie, noi considerăm că este, există o marjă de flexibilitate în principiile de negociere și asta nu duce înapoi la principiile de bază, principiile fundamentale care par să fi fost uitate, și anume Brexitul nu ar trebui să ne schimbe viața pentru că drepturile noastre nu ar trebui să fie afectate. Noi am vrea ca drepturile noastre să fie asigurate în prezent și ca incertitudinea să dispară. Cetățenii europeni sunt proiectul european. E vorba de viața oamenilor, nu e vorba de mașini sau de acorduri economice și după cum s-a spus deja, dacă nu facem asta acum, atunci când o să o facem? Vă mulțumesc! Mulțumim! Doriți și dumneavoastră să interveniți a treia persoană? Da? Ajung două intervenții. Doamna Hübner își cere scuze, însă a avut o întrunire deosebit de importantă și după cum vedeți am preluat eu președinția ședinței. Richard, te, lo- te rog. Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste remarcabile prezentări care ne explică într-adevăr fondul chestiunilor din ambele perspective, cei 3 milioane cetățeni europeni în, în, în Marea Britanie și 1,2 milioane de britanici în restul Europei și probleme cu care se confruntă. Am avut prezentări similare, cunoaștem natura problemei, dar e bine să fim aduși permanent la curent. Și, din păcate, iată, veniți să ne spuneți că nu s-au făcut prea multe progrese, nu progrese satisfăcătoare în orice caz. Uh, în ceea ce mă privește, nefiind un membru al Partidului de Guvernământ în Regatul Unit, pot să spun că e o rușine că guvernul britanic a aduce această temă la masa negocierilor de la bun început ar fi putut garanta păstrarea drepturilor actuale ale cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit. întrucât au decis uh, să vă transforme în pioni în această negociere, lucru deplorabil. În aceste negocieri există încă blocaje pe chestiuni cum ar fi dreptul la reunificarea familiilor, cum ați spus, uh, și chestiuni aferente, cum ar fi recunoașterea calificărilor profesionale. Și apoi în ceea ce privește modul în care un acord uh, eventual decis ar putea fi pus în aplicare, bine, pot să înțeleg de ce uh, cetățenii străini nu au nici cea mai mică încredere în modul în care guvernul britanic ar putea pune în aplicare uh, aceste lucruri. Dacă ne uităm uh, ce s-a întâmplat cu scrisoarele recent trimise, apoi retrase ca o, cu scuza penibilă că de fapt n-am vrut să spunem asta, asta nu e de a inspira încredere cetățenilor altor state. Dar chiar dacă în săptămânile ce vin și sperăm că programarea negocierilor e o metodă de a exercita presiune în direcția cea sus, deci chiar dacă se ajunge la un acord și chiar dacă acest acord este satisfăcător, faptul că va fi doar o parte dintr-un acord mai mare, la care se va mai lucra un, încă un an, un an și jumătate, înseamnă că vor rămâne multe incertitudini pentru persoanele vizate de ambele părți ale Mării Mânecii. Pentru că există în ultimă instanță riscul să nu se ajungă la un acord general și atunci orice negociere anterioară va fi eh, anulată. S-ar putea asigura drepturile dumneavoastră? Am discutat acest lucru domnul Barnier cu ceilalți de la comisie și juridic răspunsul e nu. Acordul 50 vorbește doar de un, un singur acord de divorț. Nu se poate face un acord separat privind drepturile voastre, însă asta nu înseamnă că ambele părți nu pot să-și facă un angajament politic de a respecta acordul la care s-ar ajunge eventual pe această temă. Deci s-ar putea la un angajament de a respecta acest acord, chiar dacă un acord global de divorț nu este atins. Noi sperăm că va fi un acord, dar să nu ne uh, uh, autoamăgim. Există persoane în Regatul Unit, chiar miniștri în guvern, care nu vor un acord. Ei vor ca Marea Britanie să plece fără niciun acord, pentru că, în opinia lor, orice acord va lega Marea Britanie de piața unică și de regulile acesteia. Și de asemenea, ei se tem de regulamentele în materie de drepturi cetățenești și de aceea vor să dea foc la toate punțile care ar mai uni Marea Britanie de Europa. Dacă ei reușesc, ar fi o catastrofă, nu doar în ceea ce o privește, dar din multe puncte de vedere pentru toată lumea și mai ales pentru Regatul Unit. Însă această aripă extremă a Partidului Conservator, în opinia mea, încearcă tocmai să asigure că se va ajunge la un astfel de rezultat. Și există apoi o altă dimensiune. În această după-amiază, Camera Comunelor din Marea Britanie dezbate tema Cartei Drepturilor și dacă aceasta ar trebui să fie păstrată în legislația britanică, chiar dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Există un amendament pe marginea chestiunea aferentă a drepturilor cetățenești eh, în care se vorbește despre consecințele verdictului Francovici eh, din jurisprudența Curții Europene de Justiție, unde înseamnă că un guvern național eh, poate fi tras la răspundere dacă nu a respectat drepturile statuate în legislația europeană, în propria țară. Și sunt o serie de persoane fizice sau juridice care au avut de pierdut din cauza eșecului propriului guvern de a respecta legislația europeană și atunci această hotărâre a curții spune că au dreptul să ceară despăgubiri de la statul membru vizat. Guvernul britanic uh, vrea în mod explicit să spună că principiul Francovici nu se mai aplică Regatului Unit după plecarea din Uniunea Europeană și asta e altă problemă încă una care arată reavoință a actualului guvern britanic. Mă tem că tabloul este unul sumbru, este unul dintre multele aspectele Brexitului despre care nu s-a vorbit uh, la momentul Brexitului. Ei, cei care militau pentru ieșire spuneau astea sunt non-probleme. Însă acum, iată, au devenit extrem de concrete și se tot adună. Uh, și britanicii descoperă cu fiecare zi care trece că sunt tot mai multe probleme provocate de Brexit, tot mai multe chestiuni despre care intenționat nu s-a vorbit în timpul campaniei. Și iată, dovezile se adună tot mai mult și arată că Brexitul e un lucru extrem de păgubitor pentru Regatul Unit și pentru toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumim. Domnul Scholz? Aveți ceva scris ce ne puteți lăsa? Pentru că nu avem timp să notăm toate aspectele evidențiate. Nu știu dacă aveți ceva în scris, dacă aveți, ne-ar fi de mare folos. Mulțumesc, domnule președinte. Întrucât uh, ședința este transmisă în direct, am să trec la limba germană, pentru că e vorba, în ultima instanță, de lucruri care nu îi afectează doar pe britanici, ci pe toți cetățenii europeni. Și e important ca toți să înțeleagă chestiunea drepturilor cetățenilor este o prioritate pentru viitoarea dezvoltare a Uniunii Europene. Vreau să spun că vă sunt extrem de recunoscător pentru prezentările făcute. Am văzut într-adevăr ce angajament, ce pasiune puneți în această temă și vorbiți practic în numele celor direct afectați, mai bine 4 milioane de persoane direct afectate de ce se întâmplă. Pentru Parlamentul European, după cum ați văzut în rezoluțiile noastre din octombrie, drepturile cetățenilor nu sunt un element de negociere. Trebuie să fie foarte clar. Poli- poziția politică și explicațiile aduse în sprijinul cauzei cetățenilor trebuie într-adevăr să meargă mai departe în direcția unei soluții concrete. Domnul Barnier, în discuția mea a trecută, ne-a spus foarte clar că e nevoie de pași, de măsuri pozitive de ambele părți înainte de a se ajunge la Brexit. Asta înseamnă că interesele cetățenilor și statutul Irlandei de Nord trebuie să fie clarificate și trebuie să fie absolut în centrul deciziilor luate. Și anume dacă poate sau nu poate fi un progres real în aceste negocieri. E nevoie de aceste angajamente înainte de a trece la faza a doua. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le discutăm. Cine și cum decidem ce înseamnă progres semnificativ din acest punct de vedere? Cine decide? Și apoi există, sigur, și o marjă de negociere de ambele părți. Ați spus că de la Parlamentul European vă așteptați la o declarație clară a, care să explice unde suntem și care este poziția înainte de deciziile din decembrie. Să spunem foarte clar ce înțelegem noi, care sunt așteptările noastre în materie de progres semnificativ înainte de a, a concluziona această primă fază pentru mine și pentru grupul meu nu este cale de întoarcere. Trebuie să știm clar de ce e nevoie. Drepturile cetățenilor, statutul Irlandei de Nord și uh, compensațiile bugetare, nota de plată de la divorț, toate astea trebuie clarificate. Și pentru asta trebuie să avem niște etaloane bine definite. Trebuie să știm clar în ce parametri ne vom defini, de, defini poziția și noi, Parlamentul European. Asta e în interesul celor 3 milioane și, interes, și este în interesul britanicilor care trăiesc în Europa. Pentru că, sigur, și oamenii ăștia vor să-și facă planuri de viitor. Vreau să spun foarte clar că Brexitul nu poate pune sub semnul întrebării drepturile cetățenești. E, greu dacă negocierile le încep gândindu-te la rezultat. Știam că o să fie dificil, dar asta e poziția Marii Britanii. Însă Marea Britanie trebuie să țină cont de faptul că ei au vrut să plece. Trebuie să începem din acest punct. Și, sigur, Brexitul va avea un impact negativ asupra multor oameni. Poate că s-a spus că nu o să fie așa, dar contextul este într-adevăr extrem de complex. Toate aceste chestiuni sunt strâns interrelaționate în grupul nostru politic vă asigur că vom încerca să dobândim un maximum de informații de la dumneavoastră, de la site-urile dumneavoastră, de la cetățenii europeni din Regatul Unit, pentru a ști exact care este situația, pentru a ști unde ne aflăm. Și asta pentru a ne asigura că și dumneavoastră aveți acces la informații pentru a păstra dezbaterea vie în Regatul Unit. Dezbaterea trebuie să continue și în 2018, pe măsură ce trecem în faza a doua negocierilor. Și noi vom continua să o dezbatem și dumneavoastră veți continua să o dezbateți. Mulțumim, Helmut. Acum îi dau cuvântul domnului Haureghi. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în spaniolă, puteți păstra căștile. Pentru început aș dori să vă spun că sunt complet de acord cu faptul că problemele pe care le-ați prezentat dumneavoastră sunt foarte importante. Știu că există o mișcare foarte puternică în toate țările, dar sunt mai familiarizat cu situația din Spania, deci o mișcare a cetățenilor britanici rezidențe în țările respective. Cetățenii britanici din Spania ne-au transmis îngrijorările lor, le-au transmis primarilor multor orașe din Spania. Aproximativ 400.000 de, de cetățeni britanici vin în Spania, mai ales în timpul iernii. Iată, deci, un flux foarte important în această luptă și vă felicit pentru faptul că ați organizat uh, o societate civilă foarte puternică pe care o reprezentați aici astăzi. Aș dori să vă spun că în acest Parlament există un acord quasi unanim în ideea de a apăra drepturile cetățenilor vizați. După cum spunea domnul Scholz, după cum spunea domnul Corbett, cu toții dorim să vă apărăm. Este greu pentru diversele facțiuni în acest Parlament să ajungă la unanimitate, de iată că în acest caz există o quasi unanimitate în favoarea apărării celor 4 milioane de cetățeni, cele 3 milioane dintr-o parte și 1 milion din cealaltă parte. Iar deci, suntem de acord cu faptul că trebuie să, fie, să vă fie apărate drepturile. Domnul Verhofstadt reprezintă Parlamentul în negocierile pentru Brexit și grupul uh, condus de dumnealui din cadrul Parlamentului urmărește îndeaproape apărarea drepturilor cetățenilor afectați. Acum câteva luni, la Comisia AFCO, am invitat niște experți care ne-au vorbit despre drepturile dobândite. Din nefericire, raportul acestor experți constata că nu există drepturi dobândite în cazul Brexitului, deci că nu există o jurisprudență internațională care să spună că drepturile respective nu pot fi încălcate, pentru că nu există acele drepturi. Tema aceasta contravine cumva discuțiilor noastre și astfel ajungem la ideea că negocierea este cea care trebuie să stabilească noul cadru juridic al drepturilor dumneavoastră, ale cetățenilor vizați. Nu putem vorbi despre drepturile anterioare, pentru că nu există, conform raportului respectiv. Este așadar un punct spinos în negocieri și Parlamentul trebuie să stabilească și câteva lucruri în acest domeniu, iar acordul de retragere trebuie de asemenea să recunoască câteva lucruri. Apoi și acordul de tranziție trebuie să facă trimitere la toate aceste aspecte. Cu siguranță va exista un astfel de acord, în așa fel încât uh, Uh, Regatul Unit să rămână pentru o perioadă tranzitorie pe piața internă pentru 2 până la 5 ani. Toate aceste chestiuni sunt esențiale pentru apărarea drepturilor noastre și vreau să repet faptul că toate grup, aproape toate grupurile politice din Parlament apără această poziție. Aici ei nu sunt cu toții prezenți, dar aș dori să spun în numele lor că suntem cu toții mai mult sau mai puțin pe aceeași lungime de undă. După cum uh, vă spun eu acum, după cum a spus domnul Scholz și domnul Corbett. Bătălia va fi îndelungată, dar la sfârșitul său trebuie să ne asigurăm că și Convenția Europeană a Drepturilor Omului este respectată. Trebuie să se poată face apel la tribunal din, Luxe- din Strasburg și la cel din Luxemburg, în paralel în așa fel încât să se poată garanta respectarea drepturilor de dinainte. Acest lucru vor veni mai pe finalul negocierilor, dar vreau să subliniez faptul că lupta va fi îndelungată și dumneavoastră trebuie să vă mențineți pe poziții. Trebuie să continuați apărarea drepturilor dumneavoastră prin intermediul organizațiilor dumneavoastră și vreau să vă spun că Parlamentul European este alături de voi. Thank you. Mulțumesc. Acum Mercedes Bresso. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Colegii mei au spus deja că întregul Parlament, chiar dacă în această seară suntem puțin numeroși aici, cum spuneam, Parlamentul European uh, s-a angajat uh, în mod serios uh, în favoarea protejării drepturilor cetățenilor și, cum ați putut vedea și din rezoluțiile votate, am afirmat acest lucru de mai multe ori. Eu am fost recent la Manchester și m-am întâlnit uh, cu reprezentanții comunității italiene și cu reprezentanții uh, Asociației 3 milioane și cu cât vă ascult mai mult, cu atât sunt mai îngrijorată. Deoarece mi se pare că numărul problemelor care apar din cauza diferitelor situații crește pe măsură ce vorbim și pe măsură ce discutăm cu oamenii. Este îngrijorător deoarece ori vom avea un acord care va fi, așa cum spunea una dintre dumneavoastră, drepturile nu vor fi afectate de Brexit și vor rămâne neschimbate sau se creează și va fi dificil diferite dispoziții astfel încât să rezolve cazuri particulare. Deci, uh, atunci când va fi modificat statutul de care se bucură cetățenii europeni din uh, Regatul Unit și cetățenii britanici din Europa, s-ar putea să se creeze uh, tot felul de conflicte. Deci chiar dacă la început ni se părea că problema jurisprudenței nu era chiar atât de importantă, acum mă gândesc că din potrivă va fi crucială Căci, chiar dacă vom găsi o soluție bună, va fi foarte greu să ținem cont de toate cazurile particulare. Și până la urmă va fi nevoie de uh, uh, o jurisprudență bine determinată și să existe dreptul la recurs. Și v-am zis, există acest risc ca situațiile particulare să fie greu de rezolvat, iar familiile să se afle în situații foarte dificile, procedurile să fie foarte lungi. De aceea eu mi-aș dori să avem uh, un acord cât mai clar și mai simplu cu putință și să dăm de înțeles tuturor interlocutorilor că avem nevoie de o interpretare cât mai cinstită, cât mai uh, extinsă, cât mai cuprinzătoare și înțelegătoare vis-a-vis -vis de faptul că atât de multe persoane vor fi afectate deci, ca acești oameni să se bucure de o interpretare cinstită a legislației din partea administrațiilor, cele europene și cea britanică, și să nu fie tot timpul obligat să facă apel la un tribunal. Uh, avem libertatea de mișcare. Uh, vă dați seama că Uh, pentru noi uh, aceasta este un pion foarte important în timpul negocierilor, pentru că noi ne dorim, ca și pentru cetățenii europeni, să obținem un acord bun în ce privește libertatea de circulație. Îmi închipui că nu uh, vă doriți să rămâneți blocați undeva într-un stat european și să nu mai aveți posibilitatea să călătoriți în restul Europei. Mă refer la cetățenii britanici. Un ultim punct care mă îngrijorează, și dacă am înțeles bine și Richard, e îngrijorat. Deci avem acest risc de a nu găsi niciun fel de acord, pentru că dacă avem un acord, chiar dacă nu e unul perfect, marea parte a drepturilor sunt protejate. Dar dacă nu reușim să ajungem la o înțelegere, situația va fi de dreptul tragică. Eu cred și noi, ca Parlament, trebuie să începem să ne gândim și la acest scenariu și să înțelegem cum am putea să oferim măcar un minim de garanții cetățenilor, chiar dacă nu va exista un acord. Să începem cu toții să ne întrebăm acest lucru. Inițial am crezut că era așa doar un amănunt, dar s-ar putea să fie o situație foarte complexă, foarte grea și nu știu dacă dumneavoastră v-ați gândit la un asemenea scenariu, dacă aveți sugestii, noi încă nu ne gândim la ea, dar totuși trebuie să vedem ce s-ar întâmpla, pentru că timpul trece și nu care cumva să fim complet luați prin surprindere dacă nu se ajunge la un acord pentru că e clar că Regatul Unit este chiar greu să știe ce vrea. E greu deocamdată să negocieze în mod coerent. Deocamdată interlocutorii noștri britanici parcă tot timpul se răzgândesc. Și apoi fiecare vine cu părerea lui pentru că avem mai mulți interlocutori în echipa de negociere, ceea ce este și mai neliniștitor. Aceasta este principala dificultate, plus cea a jurisprudenței, să avem un acord uh, onest care să presupune o adevărată implicare administrațiilor care îl vor aplica. Și administrațiile să uh, acționeze în favoarea cetățenilor și nu împotriva lor nu pentru a restrânge drepturile, ci pentru a garanta respectarea concretă a drepturilor, nu doar uh, pe față. Grație, Mercedes. Eu... Mulțumesc, Mercedes. Aș vrea să iau cuvântul pentru că nu mai dorește altcineva să pună întrebări și să știți că îmi cer scuze pentru întârziere. A trebuit să particip la o altă comisie parlamentară. Deci poate că spun lucruri pe care uh, alți intervenienți deja le-au abordat înaintea mea. Eu vreau să trag semnalul de alarmă pe această temă a drepturilor cetățenilor și mulțumesc foarte mult prietenilor uh, de la 3 milioane și de la British in Europe pentru că ei se luptă cu adevărat. Lupta lor este importantă pentru întreaga Uniune este importantă pentru întreaga Uniune pentru că protejarea drepturilor uh, acestor cetățeni înseamnă protejarea libertății de circulație în toată uh, Uniunea Europeană. Trag semnalul de alarmă pe două puncte. Mai întâi, problema progresului suficient în negocieri. De fapt, știm că situația este foarte încurcată pentru că toată lumea o dorește așa. Nu știm foarte bine care sunt progresele suficiente în ceea ce îi privește pe cetățeni. Negociatorii șefi au spus de la început că Brexitul nu trebuie să schimbe uh, viața de zi cu zi a cetățenilor. Și ar trebui să acționeze ca atare. Însă, Acum se negociază acest settled status, statutul hotărât. Acesta este negociat de Regatul Unit, dar este un statut inferior celui de care se bucură astăzi cetățenii europeni în Regatul Unit și cetățenii britanici în UE se discută despre proceduri mai mult sau mai puțin rapide, mai mult sau mai puțin uh, uh scumpe, a unu, pe, aferente unui statut pe care, în mod normal, ar trebui să refuzăm pentru că nu corespunde celor spuse la început, pentru că se schimbă uh, condiția cetățenilor. Deci, uh, aceste progrese suficiente eu Cred că măcar o parte a acestui Parlament uh, s-ar putea să ajungă la concluzia că <laughs> există deja un progres suficient, deși nu e cazul. Deci uh, să fim uh, realiști. Nu majoritatea deputaților europeni vor fi de acord cu ce spun eu. Un alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun eu m-am luptat de la bun început cu dumneavoastră apropo de acest ring fencing a drepturilor cetățenilor, despre nevoia de a le proteja de restul negocierilor. După părerea mea, noi ar trebui să înțelegem mai bine ce se înțelege prin această punere deoparte. Și, din nou, trag semnalul de alarmă. După ce l-am ascultat pe Barnier, eu am senzația că există câteva drepturi care urmează să fie negociate în a doua etapă. Mai ales chestiunea Uh, uh, libertății de mișcare a cetățenilor englezi în Uniunea celor 27, situația lucrării torilor transfrontalier și recunoașterea uh, anumitor calificări profesionale. Eu cred că unele drepturi s-ar putea să fie lăsate deoparte din cauza codului de retragere. Și, în plus, să rămână complet pe din afară alte drepturi care sunt discutate în cadrul negocierilor uh, comerciale. Aceasta este teama mea cea mare, că s-ar putea ca unele drepturi să fie abordate, negociate în a doua etapă a acestor negocieri. Deci chiar și din punctul de vedere al terminologiei, să fim atenți ce înțelegem prin ring fencing. Noi vrem ca toate aceste drepturi să fie protejate prin acordul de retragere. Chiar dacă unele riscă să ajungă uh, în a doua etapă negocierilor, poate că deja ați discutat despre acest lucru astăzi și vorbesc un pic pe delături, dar să știți că mă îngrijorează foarte mult. Aceste definiție. Cum să definim acest ring fencing? Mulțumesc. Mai dorește altcineva dintre colegii deputați să ia cuvântul? Helmut? Um, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să revin asupra comentariilor făcute de Richard. Dumnealui a spus că pe lângă toate chestiunile juridice pe care trebuie să le analizăm, și pe care trebuie să le luăm în considerare în momentul în care hotărâm uh, rezultatele echipei de negociere. Noi, Parlamentul European, ar trebui să țintim să avem un acord, un, o declarație politică în care să exprimăm în mod foarte clar, din punctul nostru de vedere, care ar trebui să fie etalonul, criteriul de referință, dacă v-am înțeles bine. Așadar, pe lângă perspectiva acestor negocierilor, nevoie și de o declarație politică a Parlamentului European. Problema cu cele două părți este insuficientă pentru că ele fac parte din negocieri. Însă Parlamentul trebuie să spună foarte clar, să formuleze foarte clar, ideea că în etapa întâi, Drepturile cetățenilor trebuie să fie prioritare. În așa fel încât să nu fie un pion. De aceea cred că aici ar fi importantă opoziția Parlamentului European pentru ambele părți, în așa fel încât acestea să poată ajunge la un acord. După cum a spus doamna președinte, e un semnal de alarmă, trebuie să înțelegem și noi mai bine, mai repede despre ce vorbim în momentul în care am spus în rezoluție în octombrie anul acesta că avem anumite linii roșii. Și o a doua problemă pe care am identificat-o eu, o problemă foarte importantă, um, the definition of the sufficient pro- cum se definește procesul îmi cer scuze, progresul suficient. Definiția aceasta ar trebui să fie foarte clară. Putem cere așadar serviciului nostru juridic să ne ofere anumite indicații cu privire la ce ar putea însemna progres suficient. Progres suficient este un termen politic. Dar avem nevoie de o idee despre ce, cum s-ar traduce acest progres suficient în termeni mai concreți. Da, Helmut. Cred că nu există o definiție juridică a conceptului de progres uh, suficient. Mă tem că nu există, deci va fi o decizie politică. În orice caz, acum aș dori să le dau cuvântul din nou invitatelor noastre, prietenilor noștri. Cine dorește să înceapă? Um, mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați exprimat sprijinul. Suntem foarte recunoscători să auzim aceste mesaje în urma câtorva dintre întâlnirile și mesajele pe care le-am avut și le-am primit în ultimele câteva săptămâni. Este important să subliniem faptul că și noi suntem um, de acord cu îngrijorarea dumneavoastră în ceea ce privește uh, progresul suficient. Cele două asociații nu consideră că am ajuns la un um, nivel suficient de progres. Ofertele actuale de ambele părți ale mesei nu ni se par suficiente. Dorim să subliniem acest lucru. Sper să e foarte clar pentru Parlamentul European. Am înțeles comentariile dumneavoastră vis-a-vis de ring fencing, de garantarea drepturilor. S-au purtat foarte multe discuții vis-a-vis -vis de jurisdicția CEJ. Însă, rămâne o întrebare. Dacă obținem toate aceste lucruri, atunci e nevoie să avem un efect direct al anumitor drepte foarte eficiente din punct de vedere concret. Dacă avem un număr foarte redus de drepturi care ne sunt garantate, nu ne ajută foarte mult. E totuși ceva, chiar dacă ajungem în situația de no deal, dar important este ca protecția CEJ să se extindă asupra noastră cât și a celor 3 milioane pentru toate drepturile. În mai, când am văzut oferta Uniunii Europene, noi am constatat că am putea obține cam tot ceea ce avem la ora actuală. Asta ne dorim, asta continuăm să ne dorim. Și nu chiar aș dori să spun că eu locuiesc în Luxemburg, sunt din nordul Angliei, dar acum locuiesc în Luxemburg și avem un motto național care spune că dorim să rămânem așa cum suntem. Cred că este poziția pe care dorim să o adoptăm și pe care sperăm că o vom um, putea apăra cu sprijinul Parlamentului. Mulțumesc, Fiona! Mai dorește și altcineva să răspundă? Da? Aș dori să spun că sunt complet de acord cu cele spuse de Fiona. Aici sunt uh, pe rol viețile noastre. 122-123 de mii de cetățeni europeni au părăsit Regatul Unit din, de la momentul referendumului. Este grăitor. Și multă lume când pleacă, nu se duce neapărat înapoi acasă. Pentru mine nu mai înseamnă nimic să mă întorc acasă. Eu am trăit în Regatul Unit de 31 de ani. Regatul Unit este casa mea. Știu cetățeni care s-au mutat altundeva în Europa pentru că se simt europeni și doresc să continue să trăiască visul proiectului european. Este foarte important pentru noi. Unii cetățeni care pleacă din Regatul Unit își iau și întreprinderile cu ei. Pleacă cu tot cu angajații lor. Este o mare pierdere pentru Regatul Unit. Am văzut că din ce în ce mai mult, mulți cetățeni britanici părăsesc la rândul lor Regatul Unit. Nu doar cetățenii europeni părăsesc Regatul Unit, ci și mulți cetățeni britanici simt și ei că sunt europeni, cetățeni europeni în același timp și doresc să trăiască în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Anlor. Jane? Nu mai este nimic de spus? Aș dori și eu să adaug că le sprijin pe Fiona și pe Anlor. Vreau să repet încă o dată ceea ce am zis vis-a-vis -vis de lucrători. Lucrătorii care și-au construit viața în baza cetățeniei lor europene. Noi ne-am luat drepturile și am făcut mult mai mult cu ele decât se așteptau părinții fondatori. Noi ne-am mutat pur și simplu dintr-o țară în alta. Poate că ne-am mutat din mai multe țări și ne considerăm europeni. Ambele grupuri ne considerăm europeni și vrem să subliniez acest aspect. Mulțumesc. Acestea fiind spuse, putem încheia Următoarea întâlnire va avea loc marți 28 noiembrie. La ora 9 dimineața va dura până la 12.30, iar apoi după masa de la ora 15 până la 18.30 la Bruxelles. La revedere!